certain uh, groups uh, good Bună ziua, dragi colegi. Dacă îmi dați voie, Thierry, domnul Juvan, vreau să încerc să începem întâlnirea. Bună ziua tuturor, bine ați venit la prima dintre cele trei sesiuni ale Comisiei IMCO de săptămâna aceasta. Avem o întâlnire astăzi și mâine două sesiuni, inclusiv o sesiune de vot pe o serie de propuneri importante. Sesiunea de vot va începe la 9.45. Vă rog să țineți minte această oră. Se pare că imaginea mea apare mai frumos pe internet dacă folosesc alt microfon, așa că iată, îl și schimb. Mâine, deci, la 9.45 avem vot și mâine după masă, la 3, de la 3 la 5, avem o audiere importantă referitoare la propunerea din partea Comisiei privind uh, securitatea um, cibernetică și rețelele cibernetice și un regulament pe acest subiect. Știu că mulți dintre dumneavoastră vor participa la această întâlnire. Vreau să le urez bun venit celor care ne urmăresc uh, pe internet și să le spun că în Bruxelles plouă, dar sperăm că pentru noi să răsară soarele pe durata discuțiile. Uh, spre deosebire de alte săli în care lucrăm, din această sală chiar putem vedea afară, așa că o să ne dăm seama dacă se îmbunătățește. Acum, chestiunile care țin de ședința propriu-zisă. Știți că întâlnirea este transmisă live pe internet? am transmis membrilor un raport referitor la delegația în Lituania pe care am avut-o de curând, unde am discutat cu viitoarea președinție lituaniană o serie de chestiuni referitoare la viitorul nostru program de lucru. Puteți găsi documentul în engleză, franceză, germană, italiană și spaniolă și cred că e disponibil și pe pagina de internet și există și un proces verbal oficial al întâlnirii de pe 7 mai. Și dacă doriți, le puteți consulta. Dacă nimeni nu se opune, le considerăm adoptate până la finele reuniunii de astăzi. Trecem mai departe la o actualizare a informațiilor, lucru pe care l-am făcut de altfel continuu de-a lungul procesului de negociere cu președinția irlandeză. Am început chiar înainte de uh, Crăciun pe uh, negocierile în trialog și îi invităm pe raportor, raportorii uh, în funcție în prezent, să ne informeze doamna Veniu, doamna Tarabela și domn, domnul Tarabela și domnul Juvan sunt cei la care mă refer. Am și eu o informații la raportul meu și cu, în numele doamnei Roitova. O să avem o serie de informații de la colegi cu privire la situația actuală și o să-i dau cuvântul domnului Vernio, vicepreședinte, care cred că are vești bune în ceea ce privește evoluția recunoșterilor uh, reciproce profesionale. Da, domnule președinte, spune doamna Verniu, vă mulțumesc, avem vești bune la finele acestui trialog care sperăm, am sperat să fie ultimul, miercurea trecut a avut loc, atât Consiliul cât și Comisia și noi, Parlamentul, și pentru asta vă mulțumesc tuturor care ați participat. Deci cu toții am prezentat o perspectivă europeană pentru generația următoare și toată lumea a făcut un efort considerabil, lucru care mă bucură. Foarte scurt pe punctele care au rămas deschise. În ceea ce privește nivelul profesional, avem un termen rezonabil în schimbul posibilității uh, al prelungirii termenului în cazul unui mandat, dacă se justifică, și am garantat luarea în considerare a uh, opiniei profesioniștilor înainte de lansarea unei carte. E foarte important, fiindcă este este un instrument pentru cetăție euro, cetățenie europeană. În ceea ce privește accesul parțial, din motive de interes general se, se refuză și nu se aplică celor care beneficiază de un cadru comun de formare sau de recunoaștere reciprocă. În ceea ce privește regimurile generale, în ceea ce privește prestatorii de servicii, nu există derogări, dar se cer experiențe eh, care au trecut de la 2 la 1 an. Și în ceea ce privește diferențele de nivel de formare, eh, nu se poate cere Mm, un nivel sub BAC dacă în, star, în țara de primire se cere un master. Am solicitat compensări și am garantat că testele trebuie să se facă într-un interval foarte scurt după decizia autorității de primire. În orice caz, în maxim șase luni, nu mai mult. În ceea ce privește formarea continuă, statele membre trebuie să garanteze că toți care beneficiază de recunoaștere își pot uh, prezenta competențele și le pot continua prin dezvoltarea profesională, lucru foarte important pentru anumite profesiuni, cum uh, ar fi cele care nu beneficiază de formare continuă pentru medici, formarea de bază este de 5 ani. Centrele sunt uh, încurajate să aibă formări chiar mai multe, dacă, mai lungi, dacă acest lucru nu se întâmpla înainte. O precizare la ultima întâlnire tehnică ce va avea loc poi mâine pentru specializările medicale este că se va introduce o durată minimă de formare. Se pare că acesta va fi 4 ani. În ceea ce privește infirmierele, Aici nu există probleme pe fond în text, pentru că IMCO și Consiliul deci comisia noastră, Consiliul și Comisia Europeană au aceeași poziție. O luptă a fost dură și iată că am reușit să ajungem la ceva bun. În ceea ce privește medicii veterinari, o actualizare importantă a cunoștințelor și competențelor, așa cum am solicitat. Pentru moașii am obținut păstrarea uh, învățământului general de 12 ani, precum și actualizarea cunoștințelor prin introducerea unei trimiteri la farmacologie și la capacitatea de a exercita profesia independent. Am obținut și o durată in, minimă de 4.000 600 de ore, dar nu mai mult de 3 ani. Pentru farmaciști nu sunt probleme, actualizarea cunoștințelor și competențelor similar cu ce am cerut la nivelul Comisiei IMCO, în plus, și la arhitecți la fel și dispoziții specifice privind um, stagiile. În ceea ce privește cadrul formu- comun de formare, mari probleme, dar am păstrat obținerea actelor delegate cu luarea în considerare a profesioniștilor la elaborarea lor. Uh, statele membre au posibilitatea unui opt-out, dar cu niște condiții strict definite. Am obținut ca implementarea unui cadru comun să se poată aplica și specialităților și profesiilor cu recunoaștere automată. Era o solicitare foarte fermă din partea specialiștilor. Testele lingvistice trebuie să se limiteze la cunoașterea unei limbi a statului de primire și trebuie să fie adaptate în funcție de locul unde uh, respectiva persoană vrea să-și exerseze profesia și trebuie să aibă loc înainte de recunoașterea calificărilor. În ceea ce privește stagiile, trebuie să fie recunoscute automat dacă sunt efectuate într-un alt stat membru și luate în considerare dacă se fac într-un stat terț. Obiectivul și conținutul stagiului trebuie să fie definit în scris în prealabil. Mecanismul de alertă, protecția datelor și dreptul la uitare sunt garantate și uh, se extind profesiunilor care au legătură cu minorii dacă profesia respectivă este reglementată în statul membru respectiv. În ceea ce privește actele delegate pentru recunoaștere automată, am obținut reintroducerea actelor delegate pentru actualizarea cerințelor de cunoaștere și competențe pentru profesiile cu recunoaștere automată menționată, cu excepția noii liste de competențe pentru infirmiere. În plus, Comisia va fi mai puțin limitată la adoptarea actelor sale, fiindcă actuala directivă prevedea ca aceste modificări să nu aibă niciun efect asupra principiilor legislative dintr-un stat, lucru care în practică ar putea să împiedice orice modificare sau adaptare, chiar și una mică. Am obținut de asemenea o consolidare a uh, monitorizării implementării în ceea ce privește noile dispoziții și în special pentru noua listă de competențe pentru infirmiere. Cred că am reușit la, să ajungem la un rezultat destul de bun, aproape nesperat, aș spune. În orice caz, este foarte satisfăcător față de mandatul pe care ați avut bunăvoința să mi-l încredințați. Dacă există raportori din umbră aici, vreau să le mulțumesc. Vreau să le mulțumesc oricum tuturor pentru buna colaborare. Datorită lucrului pe care l-am făcut inteligent împreună între cele trei instituții, am reușit să ajungem la acest rezultat și vreau să subliniez implicarea președinției irlandeze pe acest dosar, implicarea ce a fost decisivă. Sper că această lectură pe care o veți avea la votul pe 8-9 iulie uh, vă va permite să votați pozitiv. Vă mulțumesc, am încredere în dumneavoastră și mulțumesc domnului președinte pentru modul în care a condus acest trialog. Bun, mulțumim foarte mult pentru modul în care ați condus lucrările, fiindcă asta a dus la rezultatele așa de bune. Mai sunt membri care au întrebări pentru Bernadette? Procedura oficială ne spune să așteptăm scrisoarea oficială de la președinția irlandeză care să confirme că Consiliul va accepta acest text. Sperăm că asta va fi primită înainte de săptămâna viitoare, caz în care uh, adoptarea oficială a textului final va fi introdus pe ordinea noastră de zi și apoi în funcție de disponibilitatea textului final în toate limbile pentru plenară, sperăm să ajungem cu el în plenară din septembrie pentru adoptarea finală și asta va fi o procedură încheiată cu succes. Trebuie să reținem că am început să lucrăm pe această reformă în 2009 în comisia noastră. Am stabilit ceea ce se cheamă un grup de reflexie, ne-am făcut propriul raport de politică înainte de asta, am organizat audieri, ne-am pregătit foarte bine și impactul, iată, se vede, aș spune, într-o reformă așa de importantă care face recunoașterea reciprocă mult mai accesibilă pentru cetățeni. Așa că îți mulțumesc, Bernadette, și tuturor celorlalți care s-au implicat. Și acum, foarte repede, dacă îmi permiteți să abordez eu două subiecte. În primul rând, vreau să vă spun că am ajuns în sfârșit la un acord în ceea ce privește embarcațiunile recreaționale și directiva aferentă. Uh, a durat ceva timp până am aranjat uh, aranjamentele de implementare, actele delegate. Asupra acestor lucruri am convenit și le vom prezenta spre vot mâine. Avem o scrisoare din partea Consiliului care confirmă acceptarea acelui text Așa că vă mulțumesc tuturor pentru răbdare, fiindcă a durat mai mult de un an să ajungem la această fază. Doamna Roitova, acum, raportul doamnei Roitova, referitor la noul cadru legislativ. E un raport extrem de complex, după cum știți. Și știu că și-a dorit să fie aici, dar nu s-a putut, așa că mi-a cerut să vă fac o scurtă prezentare. Dacă țineți minte, dragi colegi, aceasta este alinierea a uh,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 unor noi directive pe care trebuie să le aducem în linie cu prevederile tratatului de la Lisabona. Și asta ne oferă ocazia să facem și implementarea detaliată a acestor chestiuni mult mai eficientă și mai bună. Există opt directive concrete implicate, toate pe subiecte tehnice, cum ar fi vasele de presiune, instrumente de măsurat, lifturi. Nu o să intru în detaliu, sigur, dar vă pot spune că am convenit cu Consiliul pe toate acestea până la urmă am ajuns la o concluzie și vor fi aliniate cu pachetul 2008 privind bunuri, uh, bunurile. Cu toții sau mulți dintre dumneavoastră au fost uh, implicați aici și cunoașteți uh, cerințele specifice referitoare la lifturi, pentru că sunt evident extrem de importante, țin de chestiuni de sănătate și siguranță și am convenit acum uh, cu privire la derularea procedurii de implementare, care va fi rolul comisiei noastre și uh, cum putem garanta accesul Parlamentului European și experților săi la întâlnirile de lucru care vor avea loc pentru a clarifica toate aceste elemente din legislație. Știți că e foarte important să monitorizați legislația de-a lungul timpului ca să ne asigurăm că se implementează așa cum trebuie. Doamna Roitova eh, este foarte încântată să ne prezinte acest rezultat. Sperăm să primim cât mai repede o scrisoare din partea Consiliului Președinției Irlandeze care să confirme acest lucru. Sunt întrebări? Bun, dacă nu, eh, trecem mai departe la alte directive care încă sunt implicate în negocieri active. Mai avem două întâlniri înainte de finele acestei luni, așa că am să încep cu Mark Tarabella pentru o actualizare a informațiile privind achizițiile publice și apoi Filip Juvan privind concesiunile. Dacă se poate scurt, m-aș bucura. Merci, Monsieur le Président. Comme vous venez de le dire, il... Mulțumesc, domnule președinte. Cum ați spus, sunt prevăzute două dialoguri. Pe 25 iunie trialogul pentru achiziții publice între 2 și 5 după masa și 25 iunie între orele 20-23 și o întâlnire, trialogul comun, achiziții publice, concesiuni, prevăzut pentru 21 iunie, adică acum vineri dimineața. Având în vedere că ultima întâlnire a trialogului a avut loc la Strasburg joia trecută, pe 13 iunie, și a fost o întâlnire comună între responsabilii Filip Juvin și eu în calitate de raportor, raportorii din umbră, eh, responsabile directiva achiziții publice și concesiuni. Ce a reieșit din ultima întâlnire? Patru aspecte esențiale. Cooperarea publică-publică, uh, subcontractarea, piețele rezervate, articolul 15.2 privind principiile generale pentru cooperarea publică-publică. Acum putem considera că pe acest punct Consiliul a evoluat foarte mult către poziția Parlamentului, a adoptat o poziție de compromis care prevede fie menționarea cifrei de afaceri, fie numărul de activități și activitățile pentru calcularea cele, celor 80%. 80%. Poate fi acceptat uh, drept compromis, fie activități, fie cifre de afaceri, uh, dar Deocamdată aș spune că lucrurile nu sunt uh, calculate precis și am încercat să lăsăm puțină flexibilitate, dat fiindcă a fost primul dialog comun a inclus nevoia de a coordona două poziții diferite și de a stabili unități de măsură pentru a calcula eficient cele 80%. Paragraful 1a, după cum știți, la Consiliu s-a propus Mother Control, dar am avut o discuție în acest sens și cred că am inițiat un acord la liniatul 4 și 4A, care se referă la cooperarea orizontală. Suntem mulțumiți, uh, s-au făcut progrese S-a eliminat termenul genuine, de exemplu, când era vorba de cooperare și expresia în limba engleză carrying out jointly their public service tasks and involving mutual rights of the parties. Asta este în concordanță cu poziția Parlamentului Uh, evident, poate da naștere în ceea ce privește cooperarea orizontală între autoritățile publice. În ceea ce privește subcontractarea, punctul 2, uh, progresele înregistrate de Consiliu pe acest articol ne mulțumesc. Articolul 71, cred că e 41 la concesiuni, dar 71 directiva achiziții publice și reprezintă o problemă a Parlamentului care a fost acceptată cu majoritate vot în comisia noastră pe 24 decembrie și 18 ianuarie, de fapt invers, 18 decembrie spune vorbitorul și 24 ianuarie, că în 24 decembrie făceam altceva, 15-2 uh, apoi, Uh, se menționează în mod explicit, dar rămân puncte destul de controversate care uh, deocamdată nu ne mulțumesc, care au abordări diferite. De exemplu, la liniatul 5. E clar că proiectul de text pare complicat. De altfel, asta se înregistrează în mod general, îndrăznesc să spun. Rescrierea textului din partea Consiliului dă un rezultat mult mai complicat decât ne-am fi dorit, uh, să zic, sau cum s-ar fi ajuns la Parlament. Consiliul încearcă să reducă obligațiile, pe de o parte, privind obligații, informațiile de furnizat de către operatorul economic, dar reintroduce aceste obligații în condițiile specifice. Și, deci, nu face decât să le scoată dintr-o parte și să le pună în alta. Textul de compromis cere uh, informațiile din partea operatorilor economici, nu doar pentru subcontractanți, Uh, pe când textul Parlamentului cere ca informațiile să se ofere cu privire la întreg lanțul de subcontractare ne-am axat pe niște situații specifice și ca să închei, deocamdată nu e clar când și cum se aplică regulile pe care le încearcă să le scrie Consiliul. Noi nu asta vrem, vrem să fie ceva clar, bine stabilit și care să nu fie considerat a fi o simplă cerință birocratică, ci să fie ceva eficient, să crească transparența în lanțul acesta al subcontractării, cu speranța că lucrurile vor fi mai ușoare. Paragraful, alineatul 6 din acest articol a fost uh, discutat de Consiliu, dar lucrurile nu au mers în direcția corectă, zic eu, căci uh, proiectul de text de la 6 din propunerea Consiliului prevede ca statele membre care deja au uh, un fel de lanț ierarhic de responsabilitate pentru subcontractare trebuie să se asigure că se respectă articolul 15.2. Sigur că înțeleg de ce se menționează articolul 15.2, care arată importanța ce poate fi uh, dat acestui articol de bază, deci lucrul acesta ne bucură, dar nu trebuie să fim extrem de încântați pentru că cu acest aliniat riscăm, în forma actuală a Consiliului, riscăm să creștem diferența între statele care deja au niște reguli asupra cărora au hotărât, uh, fiindcă le cerem să le facă și mai stricte, pe când țările care nu au sistem de responsabilitate în lanțul de subcontractare pot continua fără o astfel de regulă. Deci e un fel de dublă măsură și e destul de paradoxal și aș zice inacceptabil, dat fiindcă ce vrem este să avem o piață unică mai performantă, să funcționăm toți la fel, cu reguli care să fie mai mult sau mai puțin la fel. Din acest punct de vedere, vreau deci să se ia în considerare fie fostul text, textul inițial de la liniatul 6 sau textul propus de Parlament acolo unde există un principiu clar care asigură un standard minim, aș zice eu, pentru reglementarea subcontractării în Europa. Al treilea aspect este al piețelor uh, rezervate. Este vorba aici de Regatul Unit și nu din acest motiv este inacceptabilă propunerea, însă este inacceptabilă pentru că se referă la o situație specifică ce vizează anumite servicii sociale care ar putea să fie externalizate în afara ministerelor sau a serii publice. În mod clar, acest articol nu ține cont de o uh, considerare referitoare la mediul operatorilor economici din economia socială. Deci, amendamentul rămâne relativ inacceptabil. De altfel, trebuie să studiem și propunerea comisiei care prevede un sistem de achiziții publice pentru actorii economiei sociale. Este articolul 76a, nou. Poate că acesta se îndreaptă în direcția cea bună, iar 76b rămâne în mod evident textul lui 17.2 uh, actual. Cred că aici mai trebuie să mai lucrăm la propunerea noastră, ținând cont de faptul că pentru Consiliu acest amendament este destul de important și se pare că s-au făcut presiuni destul de puternice. Ar trebui poate să facem un pas, să ne mai apropiem de poziția lor, dar cu ideea ca 76b să fie prevăzut ca soluție de rezervă ca aceste achiziții publice să nu blocheze piața și ca să uh, avantajeze anumiți operatori în defavoarea altora. Și voi încheia cu 15.2, domnule președinte, principii generale. Nu vreau să intru în subiect, dar s-a vorbit foarte mult despre acest lucru. Chiar a stagnat reuniunea pe acest punct, dar e normal să încerci să vorbești și să găsești o reformulare. Este vorba de aplicarea convențiilor colective și, bineînțeles, că după cum s-a și votat la Comisia INCO, uh, nu ni se pare normal să existe o referire aici și să nu existe o opțiune. Dar nu vreau să intru în detaliu, uh, am lucrat foarte mult la acest subiect. Eu sper că cele trei trialoguri care urmează să ne uh, permită să tragem și noi concluziile, să încheiem sub președinția irlandeză ca și doamna Vernio, însă, repet, cu condiția să se mai facă anumite eforturi, mai ales de către Consiliu, de apropiere de poziția Parlamentului, pentru că am mai lucrat și în sens invers ca să transmitem un mesaj clar tuturor operatorilor economici, publici sau privați, în acest dosar fundamental. Mă scuzați dacă m-am lungit, domnule președinte, am vrut să vă prezint cu maximă fidelitate ce s-a discutat la Strasburg joia trecută. Da, cred că e foarte util, spune președintele. Însă, ideea mea ca președinte este că începem să facem progresări, pentru că am început să primim texte de la Consiliu uh, și suntem angajați în subiecte politice dificile. Domnul Juvan, doriți să adăugați ceva? Ați fost și dumneavoastră prezent? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să-l citez pe poetul francez Paul Valéry, care spunea că ce e simplu e greșit și ce e complicat e inutilizabil. Deci, în ambele directive, noi încercăm să nu fim nici prea simpli și nici prea inutilizabili. Încercăm să obținem un text echilibrat. Știți că la reuniunile, reuniunile anterioare am fost foarte adesea sever față de Consiliu, care a avut atitudinea faceți ca noi sau o lăsăm baltă. Consiliul a venit de multe ori la reuniuni și a decis să pornească negocierile nu de la poziția inițială, ci de la pașii înainte făcuți de Parlament, ceea ce era problematic pentru noi. Însă, acum aș dori să spun că cei de la Consiliu și-au modificat cu adevărat atitudinea și președinția a făcut eforturi mari pentru a ține cont de poziția Parlamentului European pe subiecte foarte importante. Deci, progresăm, însă progresăm lent și sunt prevăzute încă două trialoguri față de uh, prevederile inițiale. 21 și 25 iunie și unul dintre ele va fi în comun cu cel pe achiziții publice. În legătură cu articolele, am să încerc foarte rapid să le trec în revistă. Ce subiecte rămân deschise? În primul rând, definirea pragurilor. Rămânem pe poziții diferite aici. Sunt alte puncte, articolul 36, condițiile de excludere. Am putea crede că am ajuns la o abordare comună la nivelul tehnic. Apoi, în ceea ce privește garanțiile de procedură și criteriile de acordare, pornim de la niște poziții foarte îndepărtate, însă cred că vom găsi o abordare comună. În ceea ce privește modificarea contractelor, Parlamentul consideră că Parlamentul de fapt se întreabă dacă textul actual nu ar permite cumva uh, reintroduceri, prelungiri ad eternam ale concesiunilor. Noi nu dorim să fie așa, am dorit să se precizeze textul, dar cred că vom reuși. Și încă un aspect foarte problematic este uh, pachetul excluderilor uh, sectoriale, articolul 28 din directivă. Aici Consiliul nu are marjă de manevră prea mare, deoarece fiecare stat și a impus propriile condiții sectoriale și deci marjele de negociere sunt în consecință uh, destul de reduse. Cred că ar fi posibil să se ajungă la un acord global în legătură cu contractele mixte, articolele 18-19, cred că suntem pe punctul de a încheia. Apoi mai este articolul 11, refer, referitor la întreprinderile conexe, cred că putem ajunge la un acord. În ceea ce privește articolul 11a, acesta este un articol pe care noi l-am propus uh, și se referă la chestiunea apei, importantă pentru anumite state membre. Aici există următoarea problemă. Textul a fost modificat pe măsură ce diversele persoane vizate și-au dat avizul și deci textul a evoluat într-o direcție care ne face să ne punem întrebări. Și uh, la ultimul trialog am uh, pus o întrebare comisiei, i-am rugat să verifice dacă nu cumva pe plan juridic suntem pe punctul de a crea un monstru. Pentru că am mers foarte departe și poate că ne îndreptăm spre un sistem care ar duce la o privatizare a serviciilor publice. Deci am cerut o opinie juridică la articolul 11a. În legătură cu 15, cooperarea public-public, am vorbit foarte mult despre acest lucru, nu mai vreau să revin. Pe fond, cred că subiectul evoluează foarte bine, cu o mică excepție la cooperarea orizontală. După părerea mea, ar fi bine să discutăm, să ne gândim, să revenim poate la o formulare mai apropiată de jurisprudența uh, curții, hotărârile cunoscute, care să permită ca acest articol să se încadreze într-un perimetru mai concret. Altfel, în legătură cu considerațiile sociale, trebuie să subliniem că cei de la Consiliu au făcut progrese. La început nu voiau să accepte nimic și acum au început să accepte unele lucruri. Au uh, făcut un mare, mare progres. E remarcabil chiar. La fel cu subcontractarea, doresc să vă amintesc că textul fusese suprimat în mare parte la achizițiile publice și suprimat complet la concesiuni de către Consiliu. Deci cred că vom reuși și sunt mai optimist decât Mac pe acest subiect. Există un punct mai dificil menționat de domnul Tarabella se referă la regimurile rezervate și serviciile sociale. E adevărat că aici avem abordări diferite eu sunt uh, preocupat de redactarea unui articol care ar institui un regim specific pentru întreprinderile sociale, pentru că nicăieri nu au fost definite aceste întreprinderi sociale. În textul Consiliului se indică că ar fi vorba de o întreprindere cu obiectiv social sau societal, se spune în textul în franceză. Nu știu în engleză cum s-ar traduce acest cuvânt, nici în română, însă probabil că uh, se referă la toată activitatea umană posibilă. Trebuie să avem mare grijă. Deci 76B este mai puțin periculos decât 76A, care deschide niște hăuri de interpretare. Bun, domnule președinte, încă o dată mi se pare că cei de la Consiliu au avut o atitudine pozitivă, proactivă. Lucrurile merg bine, ultimul trialog a fost cam lung și deci nu am putut să încheiem când am fi dorit. Ne-au rămas grosomodo patru puncte legate de praguri, de subiectele conexe achiziții publice concesiuni, anexa 10 privind serviciile sociale specifice, cazul apei trebuie să fie precizat 11a și în al, al cincilea punct de fapt ar fi chestiunea contractelor rezervate. Însă cred că putem să fim destul de optimiști. Mulțumesc! Good. Well, thank you both very much for those very Mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări foarte cuprinzătoare mi se par foarte valoroase. Aveți comentarii? Doamna Styler, da, mulțumesc de dragul clarității. Am înțeles că următoarele trialoguri vor avea loc în 21 și 25 iunie. E corect pentru ambele dosare? Am, da, am aranjat o reuniune vineri dimineața, în mod excepțional. Nu este un lucru obișnuit, dar aveam nevoie de timp suplimentar cred că raportorii v-au spus-o, primim mult mai multe texte de la Consiliu foarte detaliate și noi dorim să le analizăm. Ambii raportori v-au spus că uh, sunt uh, subiecte foarte complexe și de asemenea ne concentrăm și pe ce reforme trebuie realizate pentru ca totul să fie accesibil și ușor de înțeles pentru autoritățile care acordă contractele și pentru uh, candidați, inclusiv IMM-urile Cred că ambii raportori și raportorii din umbră știu că am comandat un studiu de impact privind impactul acestei propuneri asupra IMM-urilor și de asemenea asupra amendamentelor. Am uh, făcut public studiul și l-am trimis și Consiliului pentru că pe noi ne-a ajutat la negocieri. Dacă doriți să-l citiți, este disponibil. Dar vreau să o spun în mod public pentru că arată că acordăm o atenție deosebită facilitării accesului IMM-urilor la contracte. Dorim să se reducă cerințele precontractuale și să se încurajeze participarea IMM-urilor în general la achizițiile publice. Foarte bine, mulțumesc tuturor! Am, v-am lăsat suficient timp pentru că e important să purtăm aceste discuții în public. Aș dori acum să trec la următorul punct și anume moțiunea de rezoluție la care Comisia noastră e competentă în fond, referitoare la finalizarea pieței unice digitale. După cum știți, Comisia noastră lucrează de 2 ani și jumătate la subiecte referitoare la piața unică. Am avut reuniuni regulate ale grupului de lucru săptămânal, lunar. Mai mulți dintre dumneavoastră au avut o contribuție regulată, mai ales domnul Corea de Campos, sub conducerea lui Pablo Areas și a altor membri implicați. Acest proces uh, avea obiectivul de a duce la o rezoluție a Parlamentului care va fi depusă la plenul din iulie. Și am invitat un număr de diferite, de diferite comisii să um, ne aducă contribuțiile lor. Am primit amendamente de foarte bună calitate de la Comisia Cult, ITRE, TRAN, și uh, de la Comisia de Ocupare, dacă nu mă înșel, și de la Comisia INTA. Cred că Comisia Inta are o rezoluție paralelă pe subiecte legate de piața unică pentru telecomunicații, deci totul se va potrivi foarte bine. Și din câte am înțeles eu de la reuniunea conferinței președinților de săptămâna trecută, s-a prevăzut ca joi dimineață la plenara din iulie să aibă loc o dezbatere privind piața unică digitală centrată pe rezoluția noastră. Cred că e foarte bine că avem o poziție atât de vizibilă la acest subiect. Ce mai trebuie acum să facem este să votăm mâine, oficial, să votăm pe conținutul rezoluției. Pablo Areas și cu mine, cu ajutorul lui Birgit Hartman, care i-a doresc să-i mulțumesc, Birgit Hart, mă scuzați, de la secretariat, împreună cu Ioana Pap, au uh, contribuit foarte mult. Ioana este în uh, concediu de maternitate. Îi urăm toate cele bune dacă ne urmărește cumva de acasă. Și și mulțumim foarte mult. Deci, cu ajutorul lor am depus o rezoluție, membrii au depus amendamente și trebuie să discutăm și amendamentele de la celelalte comisii și să votăm mâine. Am pregătit patru amendamente de compromis care v-au fost transmise, care au obiectivul de a consolida elemente din amendamentele noastre și de la alte comisii. Sper că le veți aproba. S-a pregătit și o listă de vot care va acoperi toate aceste puncte. Deci acum am plăcerea să vă dau cuvântul în numele lui Pablo Areas, care nu poate să fie prezent pentru că a trebuit uh, să fie în altă parte în această după-amiază, deci eu prezint subiectul și din partea lui. Vă invităm să faceți comentarii cu privire la acest pachet înainte de a trece mâine la vot. Știu că Antonio Correa de Campos dorește să comenteze. El e chiar raportor din umbră pentru socialiști și democrați, de aceea voi da cuvântul mai întâi și după aceea are dreptul să intervină cine dorește. Haideți să începem cu Antonio Correa de Campos. Uh, obrigado, Malcolm. Uh, te... Mulțumesc foarte mult, Malcolm. Textul colegilor Pablo Ares și Malcolm Harbour este un text foarte complet acesta reia esențialul din concluziile grupului de lucru privind piața digitală, care s-a întâlnit de 5 ori de când a început anul acesta. Am prezentat 9 amendamente la propunerea de rezoluție. Obiectivul este de a aduce completări și de a clarifica textul. La început am făcut trimitere la rezoluțiile Parlamentului privind uh, întreprinderile și guvernanța. Am făcut legătura și cu rezoluțiile privind piața unică. De asemenea, am o observație privind uh, informatica dematerializată și tot ce înseamnă acest lucru pentru partajarea conținuturilor. Este nevoie de o abordare globală atunci când vine vorba de piața digitală. Am insistat și asupra uh, importanței neutralității rețelei și, de asemenea, uh, a necesitatea de a se reduce costurile de roaming. Protecția datelor, achizițiile publice online, toate aceste subiecte ne preocupă și am depus amendamente legate de ele. 48 de amendamente la Comisia IMCO și 47 de contribuții de la alte comisii consultate pentru aviz au fost în total. Amendamentele prezentate de celelalte grupuri politice la Comisia INCO și la celelalte comisii nu sunt problematice la modul general și suntem de acord cu compromisurile sugerate. Avem o mică problemă legată de amendamentul 51 de la Comisia Jurii. Comisia Jurii se referă la ideea unui contract european de vânzare și uh, arată că acest contract de vânzare european reprezintă o inițiativă indispensabilă, pozitivă și acest lucru mai trebuie dovedit. Trebuie analizat această idee. Grupul nostru nu acceptă ca acest lucru să fie spus înainte de 8 iulie, data la care vom dezbate propunerea comună Envi-IMCO jurii referitoare la uh, contractul european de vânzări. Noi am sugerat că cea mai bună soluție ar fi pur și simplu să nu se includă. Uh, cred că trebuie să fie un amendament uh, foarte justificat Adică conținutul trebuie să fie dezbătut în 8 iulie sau dacă nu, trebuie să fie de acord toate grupurile parlamentare. Nu trebuie să fie uh, ca un document, nu trebuie ca un document foarte bun să fie transformat în sursă de discordie, ar fi chiar negativ. Mulțumesc! Bine, mulțumesc! Cred că putem face asta în mâine înainte de vot. Cred că propunerea noastră este următoarea. În general, când un subiect este răspunderea specifică a, unui, a unei comisii, noi nu mai votăm, ci acceptăm votul care a fost desfășurat acolo și e clar că Comisia Jurie a votat pe acest subiect. Evident, și comisia noastră are o răspundere în parte, deci o soluție ar fi să votăm mâine și apoi să vedem ce părere au colegii. Cred că ar fi util ca între timp să ne consultăm cu raportorii privind uh, dreptul european comun al vânzărilor, să vedem ce recomandări au. Dacă ne vor recomanda să ne abținem, atunci ne abținem sau votăm împotrivă, cum vreți, însă cred că așa ar fi cea mai uh, democratică soluție. Deci, uh, poate că ar fi bine ar fi bine să trimitem un mail celor doi raportori astăzi și să-i rugăm să se exprime mâine sau să rugăm pe cineva. Însă mă bucur că la modul general sunteți de acord. Altceva? Uh, doamna Engstrom, știu că ați fost foarte implicată, doriți să comentați, nu? Altcineva? Da, doamna Styler, doamna Galo, domnul Engstrom mai întâi. Uh, just make, make a quick, quick remark on foarte pe scurt. Ce privește amendamentele de compromis? A doua parte a primului amendament spune că crearea acestei piețe înseamnă uh, o reducere a discrepanțelor între statele membre cu scopul de a reduce sărăcia și așa mai departe. Ar fi bine să fie așa dar nu cred că atât de multe lucruri bune ne așteaptă de pe urma acestei piețe unice digitale. Deci mi se pare că se exagerează puțin cu această afirmație. Iată, este singura mea observație. You're more a pessimist. I thought no... Sunteți un pesimist, spune domnul președinte. Da, așa a fost uh, bazat pe rezoluția de la Ample. Spune can help overcome, poate să ne ajute să depășim problemele, etc. Dar dacă doriți un vot separat, uh, aveți dreptul să o faceți, doamna Staller. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc celor care se interesează de acest subiect. Am avut un workshop acum câteva săptămâni privitor la acest subiect și un document aferent și vreau să-i rog pe colegi să se uite pe acest document. Este foarte util, foarte interesant și este ultima ședință înainte de vacanța de vară, este important să continuăm pe calea cea bună. Mulțumesc și raportorului. Mă bucur că avem cărțile electronice menționate aici în amendamentele la articolul 29-30 din textul inițial. Este important să vedem ce facem uh, cu exploatarea drepturilor legate de vânzarea cărților uh, electronice am văzut în ce măsură avem probleme cu accesul în uh, um, biblioteci a uh, cărților electronice. Unor prețul este prohibitiv. Avem nevoie de o abordare comună în acest sens în Uniunea Europeană și mi-ar place să avem mai multe amănunte în acest sens. Da, este vorba de servicii și poate există și alte subiecte uh, aferente pentru că nu putem să îi lăsăm pe cetățenii noștri să nu aibă acces la aceste cunoștințe pentru că nu pot să-și permită niște cărți cum sunt cele electronice. Mă bucur foarte mult că și joi la Strasburg o să discutăm acest gen de subiecte atât de importante și mi-ar place ca mulți din comisia noastră să vină joi dimineață la plenară, la dezbatere pentru a discuta aceste aspecte. Mulțumesc, domnule președinte. Bun. Comentarii? Kreuzmann. Mulțumesc. În numele doamnei uh, Lökegaard, care nu poate să fie aici, vreau să vă spun ce crede dânsa. În primul rând, doamna Lökegaard spune că i s-a părut foarte interesant și util să urmărească acest dosar și rezoluția aferentă. S-a lucrat mult în grupul de lucru, lucru și uh, au venit multe societăți în alte comisii. În ce privește eh, amendamentele de compromis din partea IMCO, Emplă, mă scuzați, doamna Lockegaard spune că e vorba de o bună o îmbunătățire reală față de cele inițiale. Cele ale IMCO, în schimb, nu-i pun nicio problemă. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, toată lumea va că e mulțumită ce s-a făcut până acum cu acest dosar. Alte observații? Nu. Mulțumesc foarte mult pentru sprijinul dumneavoastră larg, pentru această propunere din toate grupurile politice. Vorbim, votăm mâine. Toată lumea cred că va fi și sper că va fi reunită, inclusiv toți raportorii. La vot, secretariatul mi amintește că nu este suficient să ne abținem, pentru că asta ar putea să semne un vot uh, din oficiu pentru anumite amendamente, deci este bine să votăm pur și simplu în ce privește votul liber, depinde de ce hotărăște grupul, bineînțeles. În orice caz, aceste lucruri vor fi discutate la momentul potrivit. Mulțumesc foarte mult! Vreau să vă spun, de asemenea, că miercuri dimineață voi fi la Dublin, deoarece președinția irlandeză, în numele DJ Information Society, un eveniment și îl salut pe reprezentantul acestui directorat general, deci un eveniment, o conferință pe două zile privind agenda digitală și miercuri dimineață, o dimineață dedicată acestui subiect și voi fi președintele unei sesiuni. Sunt foarte onorat, mă bucur că facem asta. Cred că va fi prezentă și pe internet această sesiune de dimineață. Deci dacă doriți să, vă, să intrați pe internet uh, miercuri dimineață, veți putea viziona asta prin intermediul uh, site-ului de la Comisia de la DG Information Society. De asemenea, puteți să transmiteți și Twitter dacă aveți chef. Deci, iată, ne vom reîntâlni cu reprezentanții DJ Information Society miercuri dimineața la Dublin. Puteți, deci, să vă conectați și puteți să, să participați. O altă propunere care a suscitat mare interes al acestei adunări privind agenda digitală este tocmai un uh, aviz al comisiei noastre din partea domnului Manders. Dânsul tocmai negociază acum din greu și cred că ne va prezenta ceva când se va întoarce la locul său. Este vorba de o directivă privind uh, gestionarea colectivă a deplor de autor colective și a licențelor multiteritoriale. 242 de amendamente au fost depuse și este ocazie să discutăm aceste lucruri înainte de votul de compromis de mâine și așa că îi dau cuvântul imediat domnului Manders pentru prezentare. Mulțumesc, domnule președinte. Da, mă bucur că am primit toate aceste amendamente și am lucrat uh, bine. Am ajuns, deci, la 44 de amendamente de compromis. Sperăm că ele vor fi acceptate de către toată lumea. Poate nu toate, dar asta e viața. Mă bucur că și Noel Gallagher este aici și că poate să mă susțină. Pentru mine, cel mai important lucru a fost uh, consolidarea drepturilor, drepturilor deținătorilor de drepturi de autor, dar și pentru utilizatori o abordare cât se poate de transparentă. Este ceea ce am dorit să reflectăm în amendamente, precum și o concurență loială pe piața unică. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru că am uh, lucrat din greu cu toții pe acest aviz. Dorim ca lucrurile să se îmbunătățească, așa cum ne sugerează și propunerea Comisiei, mergând pe această linie. Există anumite amendamente pe care aș putea să le discut mai pe larg. În general, să sper că amendamentul de compromis 17 da, mai suscită niște controverse. Este vorba, poate, de formulare, dar nu asta e cel mai important, ci important este subiectul. E vorba de operele care sunt acoperite aici. În orice caz, eu sper că le vă putea pune de acord. Și dacă e vorba numai de o formulare, de o redactare, asta cred că se poate rezolva. Apoi, PPE-ul a negociat și el și nu poate să amen, accepte amendamentul de compromis 41. Îi plăcea mai mult amendamentul original al domnului Van den Cap, iar 43 este vorba de calcularea tarifelor. Noi am încercat să ajungem la un compromis pentru a avea o soluție alternativă de soluționare a litigiilor nu a fost acceptată această idee. Mâine la vot eu sper că roata se va întoarce și că vor accepta și asta. În general, amendamentele de compromis pot fi susținute cam de toată lumea. Anumite categorii de drepturi au uh, stârnit anumite discuții mai ales deci la 17, amendamentul de compromis 17. Dacă scoatem cuvântul works de acolo, ar fi bine. În orice caz, mulțumesc pentru cooperare, s-a făcut o treabă excelentă. Mulțumesc și echipei de la comisiei, tuturor celor implicați și am așa un feeling pozitiv despre acest document și acum mai rămâne să vedem ce rezultate am obținut cu comisia, de la Comisia Iuri. Eu cred că am reușit să-i convingem și văd că avem un reprezentant aici în sală, de la Iuri. Juri. În orice caz, dacă este să negociem în continuare, eu cred că am putea găsi un compromis, o cale de compromis. În orice caz, mulțumesc tuturora și ne vedem mâine la vot. Mulțumesc, spune domnul președinte. Da. O salut și eu pe doamna Galler. Acum putem să invităm pe raportorii din umbră. Dar vreau să salut un grup de vizitatori astăzi la comisia noastră din partea doamnei Barbara Weiler, extrem de activă în comisia noastră de la Meissner. Sper că am pronunțat bine. Salutări și mai bine zis, bun venit la această comisie. Sper că vă veți bucura de această după masă. Doamna Dehan de la PPE este aici. Nu știu cine va vorbi despre la socialiști. Domnul Engstrom, doamna McClarkin sunt aici. Deci... Da, mulțumesc. În primul rând vreau să-i mulțumesc lui Toan Manders. Mi se pare că a făcut o treabă extraordinară și din multitudinea de amendamente a reușit să realizeze niște compromisuri foarte bune. După cum v-am spus, în legătură cu multe uh, subiecte în cadrul grupurilor existau poziții diferite și el a reușit să le aducă la un numitor comun. Deci nu mai sunt multe observații de făcut. Cu toate acestea, eu aș dori să spun ceva pe scurt despre patru puncte. În primul rând, amendamentul 17, care a fost mai întâi scos din compromis și acum a reapărut. Însă, după cum ai spus și tu, Toan, probabil că va exista un compromis aici până la urmă. Nu este vorba doar de faptul că PPE-ul uh, se exprimă împotriva acest, uh, acestei posibilități de a emite free licenses. Uh, ne temem să nu se ajungă la o fragmentare prea puternică pe piață, după cum am mai spus-o și în alte amendamente și în alte compromisuri. Deci, când acest termen works va fi eliminat, putem să fim de acord. La amendamentul 41 trebuie să vă spun sincer că formularea pe care a găsit-o domnul Van de Camp în, formula, în amendamentul său e ceva mai clară decât cea din compromis, după părerea mea. Ar fi bine să încercăm să analizăm din nou textul și eventual să luăm uh, în compromis textul lui Vim, care mi se pare mie că corespunde mai bine, sau să votăm pur și simplu pe acest punct. La compromisul 43, la care ne-am referi, v-ați referit acum, e mai puțin vorba de faptul că noi dorim să fie ușor de contactat telefonic aceste autorități, ci este vorba de o calculare a tarifelor făcută la modul deschis. Sincer, mie mi se pare de greu să facem așa ceva deocamdată, pentru că asta ar trebui să o cerem de la alte întreprinderi, ar trebui să le cerem să-și facă un calcul al structurii tarifare și mie ce mi se pare mai important este să fie clare condițiile și tarifele ce se pot utiliza. Mai mult, să fie mai mult sau mai puțin deschis însă o calculare a tarifelor mie nu mi se pare foarte uh, corectă, mai ales în ceea ce privește activitățile necomerciale și cele comerciale, mi se pare complicat, pentru că nu putem cere niciunei întreprinderi să-și facă publică uh, să-și facă public un calcul, mai ales privind activitățile comerciale. Deci, trebuie să avem grijă pentru că trebuie să avem grijă ce trecem într-un proiect de act legislativ și după cum v-am mai spus, uh, este vorba de toate societățile de gestiune colectivă și nu numai de unele. Deci se merge cam departe, cred eu, un text aici. La amendamentul 31, de asemenea, avem niște dificultăți. Nu, stați un pic, 31... De, ba nu, 31 era în regulă. Stați așa. Right holders revenue when the amount collected reasonable covers collection costs. Da bin ich mir eigentlich nicht sicher, was wir damit machen. Aici nu știu exact ce urmărim noi prin acest text. Ce se spune uh, despre acest subiect în text, de fapt, ce se urmărește, pentru că am și spus-o la reuniunea uh, raportorilor din umbră. Aceste collecting societies încep să plătească după ce costurile lor sunt acoperite? Uh, nu știu, este... Aș vrea să știu un pic care este calendarul aici. Nu știu care sunt costurile pentru astfel de societate, care este momentul temporal când ea începe să plătească. Uh, trebuie... Mi se pare că acest amendament uh, nu e neapărat necesar aici și de aceea grupul nostru nu îl poate susține. Altfel, sunt foarte mulțumită de uh, ce s-a pregătit. Cred că putem face foarte multe lucruri bune pentru a obține o mai mare transparență, pentru a proteja mai mult drepturile deținătorilor, uh, titularilor drepturilor. Deci uh, putem ajunge la un sistem foarte bun și pentru utilizatorii de internet și pentru deținătorii licențelor. De asemenea, putem ameliora situația licențelor multiteritoriale, cred că suntem pe calea cea bună cu această directivă și mă bucură compromisurile pe care le-am găsit. Poate că în legătură cu cele patru subiecte menționate se mai pot aduce ameliorări până mâine, altfel putem vota diferit. Mulțumesc. Uh, thank you, Mrs. Uh, Mr. Engstrom. Mulțumesc, domnul Engstrom. Mulțumesc. Din păcate, avem o serie de amendamente de compromis care îmi pun probleme. În primul rând, amendamentul 3, de la considerentul 3. Nu-mi place în principiu, statele membre ar trebui să poată să pună restricții societăților de colectare a drepturilor care operează pe teritoriul lor. Mie nu-mi place asta. Ideea în spatele directivei era tocmai ca aceste societăți dintr-un stat să poată să efectueze lucruri, tranzacții cu alte state membre. M-aș bucura ca să lăsăm statele membre să poată să introducă eventual anumite mecanisme pentru ca societățile acestea să fie reglementate într-un fel sau altul atunci când au activități transfrontaliere. Pentru mine aceasta era cumva spiritul directivei și nu-mi place în ce direcție să merge acum cu acest amendament. Apoi, amendamentul de compromis pe care eu l-aș fi depus, amendamentul 7 eu nu îl susțin nici 32. În ceea ce privește situația în care nu se identifică autorul, ce se întâmplă cu banii care nu sunt uh, distribuiți? Societățile acestea de colectare pot sau nu să plătească, să, să, să să, să, să, să uh, păstreze acești bani. Eu cred că dacă ele au dreptul să păstreze banii respectivi, atunci este cumva o cale deschisă pentru că acestea să aibă tentația să înșele încrederea și să profite de această situație. Amendamentul 12 definiția acestor drepturi colective. Știm că asta a dat mari bătăi de, bătăi de cap. Dar aici mi se pare că avem o definiție extrem de deschisă până la urmă. Nu am o soluție, însă vreau să vă atrag atenția asupra acestui lucru. Amendamentul 14, total meu, omonim, deci E vorba, având în vedere articolul 3, să se aibă în vedere o definiție a acestor uh, sortăți de colectare care tocmai să ne arate că acestea nu pot să mai funcționeze ca înainte, adică să colecteze acești bani, să îi țină ba chiar să și uh, să-i ține la ele și chiar să aibă dobânde pe urma acestor bani pe care pot să îi colecteze. Deci nu asta, nu asta se dorea. Ideea era, în ce privește uh, aceste licențe libere, să se dea drept celor care doresc să o facă, să o facă. Aici se spune că nu, e vorba de o negociere. Nici aici nu place direcția uh, care se sugerează. Este important ca deținătorii de drepturi să poată să um, invoce aceste tipuri de licențe. Pentru mine, directiva are ca menire consolidarea drepturilor celor care dețin deci drepturile respective și nu, ideea nu este de a consolida poziția situației societăților de colectare a drepturilor. Pe undeva există un conflict între cele două entități, cei doi actori, iar în ceea ce privește profit, profit, profitul sau nu registrat de cele două, de aceste societăți de colectare, putem să lăsăm mențiunea care este aici, nu mă deranjează. Cred că am acoperit principalele subiecte iar la minutul 30, nici acesta nu îl susțin. Comisia spune că aceste societăți pot să dispună de bani pe perioadă de până la 2 ani. Un amendament aveam, într-un amendament se spuneau că nu pot să-i păseze mai mult de trei luni. Acum amendamentul de compromis vine și se întoarce la acea perioadă de 24 de luni, deci de 2 ani este practic un pas înapoi. Nu pot sprijini un astfel de amendament. Da, cred că cu asta am terminat. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile dumneavoastră. Vreau să vă reamintesc că amendamentele de compromis pot fi uh, depuse în numele grupurilor politice, însă Comisia nu este obligată să uh, le și acorde, să le și accepte, deci trebuie să fie cumva votate. Doamna McLaughlin. Um, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc lui Juan Fernandez, raportorul. A făcut o treabă foarte bună. Am ajuns la niște soluții de compromis foarte bune. Mă bucur că am ajuns la un compromis privind uh, excluderi pentru IMM-uri pentru acest act normativ. Am avut multe discuții în acest sens. Raportorul a sugerat să le includem, dar iată că am ajuns la, acord, la concluzia că vom proteja IMM-urile de la poveri excesive, cum ar fi funcția de supraveghere. Compromis și în ceea ce privește uh, posibilitatea ca societățile de colectare să lucreze împreună și să facă un fond de, de, de date și să trimită o factură unică. Mă bucur că am uh, inclus uh, studiul privind costurile și beneficiile unei baze de date comune pentru aprobarea drepturilor comune pentru acești gen de organizații. Sunt puțin sceptică în ceea ce privește termenul trustee administrat, folosit la compromisul 15. Există o definiție juridică pentru acest termen, există obligații uh, care revin um, și mă întreb dacă n-ar fi bine să le mai analizăm puțin, fiindcă s-ar putea să fie dificil să-i numim trustees. În ceea ce privește fondurile nedistribuite, trebuie să fim atenți și aici, să ne asigurăm că există suficientă flexibilitate pentru statele membre. Poate putem uh, sublinia acest lucru mai bine dintr-o, form, cu o formulare diferită, să spun. Dar, în orice caz, sprijin uh, ideea de a introduce aceste licențe multiteritoriale pentru operele muzicale, Dorim să se păstreze acest lucru în text pentru că acest caracter multiteritorial nu face decât să crească valoarea și să ajute la construirea unei piețe unice cu adevărat integrate și ajută titularii de drepturi și organizațiile de gestionare colectivă, care sunt și ele foarte încântate. Mai sunt membri care doresc să contribuie? De la socialiști? Dorește cineva? Nu cred că vrea cineva din partea comisiei să intervină, din câte văd. În acest caz, am să-i dau cuvântul lui Toan Mander să tragă concluziile discuției. Mulțumesc, domnule președinte. În principiu, prima mea propunere a fost cea mai bună, zic eu, dar dacă vreți să avem o majoritate în această comisie, trebuie să ajung și la un compromis și cu asta așa stau lucrurile. Dacă, de exemplu, Christian a spus că nu e de acord cu unele dintre compromisuri și a menționat șase sau șapte din ele, din cele 44, pot să mă declar mulțumit. Majoritatea soluțiilor de compromis, iată, le poate sprijini. În general, cred că pot fi sprijinite și în calitate de raportor, vreau să găsim o majoritate cât mai mare posibilă. Vedem mâine și sper că exact așa să se întâmple. Doamna Galo, vreți să interveniți în calitate de raportor, să ne spuneți ce părere aveți? Nu. Vreau doar să-i mulțumesc colegului meu, Twine Manders, pentru ce a făcut. Evident, am luat în considerare toate aceste lucruri. Am uh, avansat mai puțin decât în această comisie, pentru că miercuri, 19 iunie, mai am o întâlnire în calitate de raportor din umbră și discutăm amendamentele joi dimineața, 20 iunie. 450 de amendamente sunt în discuție, deci evident că ne așteaptă o muncă imensă ca și în această comisie, ceea ce duce la probleme și dificultăți sunt banii uh, luați. Ce vom face cu acești bani, cât timp îi vom păstra, sunt aceleași întrebări care se regăsesc și în cealaltă întâlnire. Cred că noi toți și aici și în comisia noastră suntem de acord cu privire la necesitatea unei guvernanțe bune și unei transparențe a societăților de gestiune, gestionare colectivă. Aici cred că există consensus și că toată lumea dorește licențe multiteritoriale și multirepertoriu care vor permite cetățenilor europeni să consume, să spun, bunul culturale dincolo de frontierele țărilor. Cam atât. Bun. Sunt câteva dintre amendamente pe care le vom vota mâine. Mâine la 9.45, nu uitați, deci să vă duceți cartonașul de vot. Prin urmare, eh, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenții. Sper că aceste soluții de compromis să se bucure de sprijin și în comisia dumneavoastră, doamnă Galo. Trecem mai departe la următorul punct. Haideți să vedem eh, cine este în sală. Am ajuns la punctul 7. Domnul De Jong nu este aici în calitate de raportor, ceea ce e destul de important. Nu știu dacă cineva din grupul GUE poate să ia locul. Haideți să facem o scurtă, scurtă pauză până ni se alătură domnul De Jong. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și, și oaspeților noștri la fel. Așteptăm până sosește domnul De Jong și începem discuția pe planul european de acțiune în domeniul comerțului cu amănuntul. Uh, Bun. Dragi colegi, haideți să reluăm discuțiile, dat fiind că ni s-a alăturat, uh, ni s-a alăturat întreaga echipă pentru următorul punct, și anume discuțiile referitoare la un raport de inițiativă din partea comisiei noastre, un raport foarte important ca răspuns la comunicarea comisiei privind planul de acțiune în domeniul comerțului cu amănuntul. Denumirea completă este un plan european de acțiune în domeniul comerțului cu amănuntul în avantajul tuturor actorilor. Cornelis de Jong este raportor, bine ați venit, doamna Hanslick și doamna Corața Bild raportor, domnul Perez de la Socialiști, presupun că Tuan va reprezenta domnul Luchegard, cred. Vedem când sosesc liberarii. Eu o să intervin puțin mai târziu. Mă bucur să uh, pot să-i urez bun venit și Mariei Rebinder de la Digimart, care a fost uh, implicată în discuțiile acestea business to business, împreună cu colegii de la Digimart. Bine ați venit! Și am să-i dau cuvântul domnului De Jong ca să ne spună ce intenționează să facă cu acest raport. Denis. Mulțumesc, uh, Malcolm. Îmi cer scuze că am sosit cu câteva minute în întârziere. Se desfășoară mai multe întâlniri, întâlniri în paralel, dar este un subiect uh, important pentru IMCO și cred că putem spune că avem o tradiție în domeniu. Avem raportul doamnei Corața Bild, am vorbit cu Ana Maria, pentru că intenția mea este să uh, Uh, continuu în direcția pe care a inițiat-o ea. Raportul Corața Bild deja a, conține o serie de propuneri importante și suntem gata să le transpunem în planul de acțiune pentru a ne asigura că păstrăm o abordare consecventă între raportul doamnei Corața Bild și acest raport, astfel încât abordarea IMCO să fie una constantă chiar dacă nu am convenit asupra tuturor punctelor, dar discuțiile sunt în derulare, continuă și să vedem ce rezultă. Dat fiind că programul de acțiune a fost produs și s-a adoptat raportul anterior cu ceva timp în urmă. Uh, după aceea am trecut printr-o criză, sectorul cu amănuntul a fost foarte afectat în Europa, veniturile sunt în scădere și acest lucru se manifestă mai ales în sectorul produselor cu amănuntul non-alimentare, nealimentare. Dar oricum este valabil pentru toate sectoarele. Și nu se poate explica doar de la trecerea uh, spre internet, de la magazinele fizice la cele pe internet. Sigur că internetul devine din ce în ce mai popular și uh, de aceea cifrele de afaceri sunt afectate. De exemplu, magazinele care nu au servicii pe internet nu au rezultate așa de bune. Dar având în vedere criza pe care am traversat-o, uh, planul de acțiune este abordat oarecum diferit și cred că obiectivul în raportul meu este să actualizăm acest plan de acțiune pentru a reflecta ce s-a întâmplat în economie și ce se întâmplă în momentul de față. Și vreau să mă acces foarte mult pe uh, micile magazine independente. Și am subliniat acest lucru la audiere către comisar. Uh, Uh, l-am întrebat pe comisar cum intenționați să salvați micile magazine, pentru că asta se întâmplă în prezent, acestea dispar. Există și lanțuri mari de magazine care se confruntă cu probleme, sigur, dar mai ales cele mici sunt cele care suferă cel mai mult de pe urma crizei. Comisarul ne-a spus că este foarte interesat de acest subiect, că vrea să acționeze și de aceea cred că trebuie și noi să ne implicăm cât mai repede înainte să fie prea târziu și înainte ca sectorul acesta al micilor magazine independente să dispară în totalitate. Ce putem face pentru ca aceste magazine să-și continue activitatea? Asta este întrebarea pe care eu îmi propun să o abordez. Ce putem face pentru a ne asigura că se păstrează o diversitate la nivelul acestor servicii și pentru a ne asigura că drepturile consumatorilor de a cumpăra produse alimentare sau haine uh, continuă să existe, chiar dacă, să spunem, respectivii consumatori trăiesc într-un sătuc. Comerțul cu amănunt, așa cum a spus Ana Maria în raportul său, nu este un sector ca toate celelalte sectoare economice. Uh, are o conotație, are o componentă socială și culturală extrem de importantă. De curând au fost efectuate o serie de studii care au arătat că frecvența contactelor sociale dintre uh, persoanele din societatea noastră este în scădere. Nu mai avem la fel de multe birouri poștale, bibliotecile publice dispar și practic au mai rămas aceste magazine mici și restaurante și locurile de divertisment unde oamenii mai socializează în afara locului de muncă. Deci e foarte important să se păstreze contactul social între oameni. Sigur, putem promova internetul și pentru creștere economică e o idee foarte bună, dar dacă toții vom cumpăra totul pe internet, impactul la nivel social va fi unul foarte urât. Și asta se repercutează și asupra locurilor de muncă. În comerțul cu amănuntul există lucrători calificați și necalificați și e foarte important ca aceste locuri de muncă să fie păstrate. Deci există două abordări posibile. Fie acceptăm că magazinele fizice eh, țin de trecut și că viitorul este să se facă cumpărături pe internet sau uh, și că tot ce ne trebuie sunt aceste mall sau centre mari comerciale, aceste plațauri unde ai numai marile nume prezente sau abordăm o atitudine proactivă pentru a promova micile magazine independente. Eu tind să fiu pentru cea de-a doua opțiune. Fără îndoială trebuie să fie uh, aduse modificări. Uh, Așa cum Corața menționează în planul său de acțiune, municipalitățile au un, un sistem care le permite să favorizeze micile magazine în uh, orașul de unde vin eu, am văzut că multe astfel de mici magazine dispăreau și um, camerele de comerț și uh, proprietarii locațiilor respective și organismele publice au început să se implice ca să corecteze lucrurile și din nou străzile au revenit la viață. Uh, Fiindcă dacă ai doar magazine de unde poți să comanzi prin telefon sau ai un outlet al marilor mărci, um, străzile vor fi lipsite de viață. Noi vrem uh, întreprinzători care sunt pregătiți să aibă propriile magazine, uh, care să fie aprovizionate cu produse specifice, poate pe care le-au produs chiar ei, și acolo să-și desfășoare activitatea. și să fie produse care să atragă consumatorii. Iată deci o inițiativă extrem de pozitivă Uh, într-o comunitate ce a trecut prin astfel de dificultăți și care a reușit să creeze niște magazine care să atragă clienții. În Rotterdam, despre Rotterdam este vorba unde cel mai mare uh, centru comercial din țările de jos va fi construit. Probabil că mulți oameni vor merge prin urmare în zona respectivă și încă o dată aceeași presiune se va exercita asupra comunității deci abordarea autorităților nu este deloc una consecventă. Comisia s-a axat pe un caz care se află în, în instanță, în curtea de justiție, la Curtea de Justiție, uh, conform cărea la acordarea de licențe nu trebuie să fie luate în considerare doar criteriile economice, ci și caracterul inovator sau unic și să se permită și micilor magazine să aibă posibilitatea să există. Întrebarea e cât de departe poate merge guvernul aici? Poate subvenționa chiriile, de exemplu, pentru magazine, fiindcă asta este o, o problemă. Dacă locația este una foarte bună, chiri- datoriile sunt pur și simplu prea mari pentru acești mici întreprinzători. Și adesea, ca urmare a acestei situații, în centrele marilor orașe vezi același gen de magazine în orice oraș te-ai afla. Și uh, acestea se diversifică doar în uh, zonele marginale ale orașelor. Întrebarea e, deci, ce putem face aici și cât de departe poți merge cu cooperarea între proprietarii de magazine pentru a dezvolta comunitatea în care trăiesc. Cooperarea aceasta se intensifică, e foarte bine să vedem că există asociații de proprietari de magazine care își asumă responsabilitatea pentru întregi zone din uh, comunități. Trebuie să vedem însă în ce măsură asta contravine normelor unei uh, normelor concurențe echitabile. Există o serie de politici ale concurenței și trebuie să vedem în ce măsură micile magazine pot să fie sprijinite de o inițiativă luată de, uh, să spunem, locuitorii din zona respectivă și dacă există o astfel de inițiativă, în ce măsură poate ea fi sprijinită de guvern. În ce măsură se permite ajutor de stat în sectorul acesta cu amănuntul? Și un ultim punct la care vreau să mă refer este concurența neechitabilă. Nimeni nu pare să mai fie atent la acest lucru. Există, de exemplu, marile lanțuri de magazine care uh, reușesc cumva să plătească taxele. În, rega- în Regatul Unit a fost un caz foarte pub, făcut public cu Starbucks care n-au plătit taxe. Da, există multe magazine, uh, coffee shop-uri în țările de jos care sunt diferite, dar există și cafenele care pur și simplu dau faliment pentru că Starbucks uh, le înghite. Și Starbucks se descurcă mm, așa de bine pentru că reușește să ocolească impozitele. Să... Uh, e de asemenea foarte important să ne axăm pe activitatea transfrontalieră. Raportul meu, fără îndoială, sprijină propunerea Comisiei și vrem să o completăm cu câteva aspecte suplimentare. Asta în prima parte. În a doua parte am să mă axez pe practicile comerciale neechitabile. Există un forum la nivel înalt pentru o mai bună funcționare a un lanț de alimentare cu produse, lanț de aprovizionare cu produse alimentare. Un aspect foarte important, fiindcă e dificil să se asigure această aprovizionare și fără îndoială există practici neechitabile aici modificări unilaterale la nivelul uh, prețurilor, acordurilor de preț, practicile de marketing sunt impuse asupra furnizorilor, ca să dau doar câteva exemple. Dar mai există și alte exemple de practici neechitabile și cu cât am intrat mai în detaliu pe acest uh, subiect, cu atât mi-am dat seama că inițiativele facultative sunt mai bune uh, mai degrabă decât un regulament suplimentar sau reguli suplimentare. Nu înseamnă că mă opun acestor reglementări, dar în practică un furnizor care se regăsește într-o poziție dificilă datorită faptului că concurența aplică niște principii neechitabile față de uh, cumpărător, să spunem, eh, nu înseamnă că eh, trebuie să te adresezi unui organism de reglementare, fiindcă dacă faci acest lucru și se știe, eh, cumpărătorul data viitoare îți va evita produsele. Și cred că asta este una dintre problemele concurenței. Adesea în Parlament ne felicităm că am făcut o treabă bună, că am venit cu un bun regulament, dar în practică lucrurile nu se întâmplă așa, tocmai din motivele pe care le-am menționat. Prin urmare, cred că o inițiativă facultativă, o cooperare voluntară ar putea să fie mai eficientă. Poate exista un fel de organism de contact uh, cu care să poată discuta aceste companii, informațiile să rămână confidențiale și poate prin organizații care facilitează soluționarea alternativa litigiilor, am putea obține un rezultat mai eficient mai degrabă decât pur și simplu să venim cu reglementări impuse. Și în încheiere, un aspect de care Comisia nu se ocupă, dar care a rezultat din studiile pe care le-am făcut eu, este problema companiilor de distribuție și prelucrare. Acestea au fost trecute oarecum cu vederea de comisie, uh, dar vorbim despre micii fermieri care se luptă cu lanțurile mari de uh, supermarketuri. Unilever, de exemplu, alimentează, aprovizionează supermarketuri și pot să vă spun că profitul nu se face nici la nivelul supermarketului, ci la nivelul Unilever. Deci noi am analizat numai relația fermier sau agricultor uh, proprietar de supermarketuri, dar dacă ne oprim aici, riscăm să pierdem din vederea cea mai mare parte care câștigă cel mai mult și asta nu se abordează deloc la, în forul la nivel înalt și eu cred că ar trebui să se întâmple, pentru că dacă nu ne axăm și pe aceștia, aceste entități mari, uh, pur și simplu nu vom Uh, avea în vedere întreaga situație, ci doar o parte. Mă opresc aici. Cred că este important să nu includem prea multe propuneri pentru intensificarea legislației, ci mai multe propuneri cu privire la cooperare și supermarketurile, cel puțin unele dintre ele, au spus că sunt pregătite să-și crească prețurile dacă putem ajunge la acorduri, pot ajunge la acorduri între ele și dacă se aplică tuturor. Vor fi dispuși să um, adauge un plus de 5% la preț, astfel încât micii agricultori să-și poată vinde și ei produsele la un preț echitabil. Nu știu dacă acest lucru e posibil, dar poate Comisia ne poate da detalii aici, fiindcă atunci poate că s-ar ajunge la un fel de cartel. Dacă însă ar fi posibil, cred că n-ar fi o măsură care să poată fi susținută prea ușor, având în vedere criza pe care o traversăm. Consumatorii sunt obișnuiți cu creșterea prețurilor, e adevărat, dar nu așa cu acordul între supermarketuri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru introducerea foarte largă. Mă bucur că ați acoperit atât de multe puncte. Există și o carte verde pe lângă acest plan de acțiune privind comerțul cu amănuntul, trebuie să ținem cont și de ea în legătură cu ce ați spus. Haideți să vedem ce au de spus raportorii din umbră. O să începem cu doamna Hanslik, care o reprezintă pe doamna Corața Bild. Mm, tak jest, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję za udzielenie głosu. Pani... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Într-adevăr, doamna Corața Bilt dorește să vă roage să o scuzați pentru că este absentă. Și m-a rugat pe mine să vă prezint situația actualizată împreună cu câteva comentarii, dacă îmi permiteți. Așadar, doamna Corața Bild salută faptul că planul de acțiune privind comerțul cu amănântul este prioritar pe agenda privind piața internă. Acest raport arată cât de mare este angajamentul Parlamentului European față de susținerea comerțului cu amănuntul, mai ales într-o perspectivă temporală pe termen lung. Doamna Corața Bild îl încurajează pe raportor să țină cont și de ce am realizat până acum. De exemplu, într-unul din rapoartele sale, care se intitula Spre o piață cu amănântul mai independentă și mai corectă, pe lângă planul de acțiune și pe lângă Cartea Verde. Doamna Corața Bild consideră că cele mai bune rezultate pot fi obținute prin parteneriat public-privat, consideră că acest raport reprezintă o mare șansă de a ne aprofunda munca în acest domeniu și de a contribui la dezvoltarea sectorului comerțului cu amănântul. În același timp, să dezvoltăm și un um, dialog constructiv cu părțile interesate. Dacă este să comparăm situația de astăzi cu cea uh, de acum trei ani, când subiectul acesta a apărut prima dată pe ordinea noastră de zi, putem vedea că multe lucruri s-au schimbat. Comerțul cu amănuntul are o situație bună, dar nu putem spune că a fost scutit de criză. Mai mult, între timp au avut loc mai multe scandaluri alimentare care au subminat încrederea consumatorilor și au creat nevoia de transparență, și nu numai în sectorul alimentar. Consumatorii doresc prețuri scăzute și mai mult de atât doresc și calitate, doresc să poată să compare ingredientele unui produs și calitatea acestuia. Doamna Corața Bild consideră că aici ar fi uh, loc de discuții suplimentare. De exemplu, în ceea ce privește așa, zis, așa zisele etichete private și inovația. Trebuie să vedem cum sunt dezvoltate aceste etichete private. Sunt stabilite de consumatori? Chiar oferă informații complete acestora? Un alt aspect foarte important, după părerea doamnei Corața Bild, este accesul la bunuri și servicii în Uniunea Europeană. Încă există preocupări în ceea ce privește accesul uh, la magazine mici cu amănântul mai ales în zonele rurale, după cum spunea și domnul de Jong. Există preocupări și în legătură cu impactul marilor centre comerciale și, de asemenea, se pune și problema alegerii. Trebuie să ținem cont de faptul că planurile urbanistice nu țin în niciun caz de competența UE, deci UE nu trebuie să încerce să se amestece în uh, acordarea de autorizații pentru planurile de dezvoltare locală. Însă este foarte important să menținem vie dezbaterea și să încercăm să creăm condiții adecvate pentru o concurență loială și liberă și de asemenea să oferim tuturor consumatorilor libertatea de a alege. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, doamna Corața Bild consideră că trebuie să acordăm o atenție deosebită așa, numitor, așa numitelor practici uh, comerciale neloiale. Trebuie să monitorizăm um, an, progresul regulamentului respectiv. În ultimii ani s-a făcut un pas foarte mare spre un dialog constructiv între toate părțile interesate, care sunt responsabile de o mai mare loialitate în lanțul de distribuție. Știm că um, cadrul opțional s-a început să se dezvolte recent și așteptăm cu nerăbdare să vedem rezultatele finate. Sigur că libera circulație și spiritul, spiritul antreprenorial sunt foarte importante. Cu toate acestea, toate părțile interesate trebuie să respecte abordări transparente. Sper că acest raport va contribui la stabilirea de priorități în cadrul planului de acțiune european privind comerțul cu amănântul și sper că va contribui la eliminarea barierelor care încă mai există, din păcate, pe piața cu amănântul din Uniunea Europeană. Sigur că și raportul anual pe această temă va reprezenta un mare pas înainte. Va permite evaluarea progreselor de până acum în această privință și s-ar putea să fie un mod prin care toate instituțiile să-și iau un angajament ferm. Doamna Corața Bild așteaptă o cooperare foarte strânsă atât cu Comisia Europeană cât și cu statele membre. De asemenea, doamna Corața Bild speră că vom avea o cooperare foarte bună cu raportorul și cu raportorii din umbră și este convinsă că așa va fi. Aceasta este prezentarea pe care doream eu să vă fac în numele doamnei Corața Bild. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, pentru această notă cuprinzătoare a doamnei Corața Bild. Așteptăm cu nerăbdare să o mai ascultăm și pe domnia sa, doamna Irigoyen Perez. Muchas gracias, muchas gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost foarte satisfăcută atunci când am auzit că toți raportorii din umbra au un mare angajament față de acest raport. Sunt de acord cu analiza făcută de domnul de Jong, și anume, acela că trebuie să avem o abordare coerentă, trebuie să uh, ținem cont de lucrările realizate până acum și să acordăm un loc prioritar bunului simț. Trebuie să încercăm să găsim un echilibru între marile centre comerciale și comerțul cu amănuntul, care se confruntă cu două mari probleme în această perioadă de criză. Una este legată de prețurile pe care le poate oferi și cea de-a doua se leagă de accesul la finanțare. De asemenea, mai este o mare problemă și anume cea legată de orare. Știți că micile magazine nu pot face față concurenței cu supermarketurile în privința programului de deschidere. Dacă ne gândim la organizarea urbanistică, la organizarea acestor spații comune din orașe, ne dăm seama că magazinele mici eh, realizează legături, realizează o țesătură în orașe. Și dacă le susținem, vom permite crearea unui echilibru în comerțul cu amănântul. Mă bucură cele 11 măsuri propuse în planul de acțiune. Am uh, o mare satisfacție atunci când constat că cei de la comisie au inclus unele dintre ideile din rezoluția noastră din 2011 mai ales uh, referitor la marile obstacole cu care se confruntă micile uh, magazine de vânzare cu amănuntul, problema plăților, problema prezenței online și așa mai departe. Dar aș dori să insist asupra unui aspect prioritar pentru grupul nostru. Este vorba de accesul la ocupare, de ameliorarea condițiilor de lucru și uh, de combaterea muncii la negru în comerțul cu amănuntul. Știm cu toții, comerțul cu amănuntul permite tinerilor să aibă acces la piața de muncă sau permite chiar unor șomeri să se reîntoarcă pe piața de muncă. Dacă am paria pe practici inovatoare în acest sector, ar fi foarte bine și în plus ar trebui și să investim în formarea lucrătorilor. Nu trebuie să uităm că reducerile bugetare în domeniul educației și al formării ne împing um, înapoi și duc la un regres al capitalului uman. În cele din urmă, aș dori să vă amintesc că este necesar să combatem munca la negru și frauda fiscală. A spus-o și domnul De Jong, trebuie să insistăm asupra unei aplicări adecvate a legislației sociale și de muncă. Aștept raportul dumneavoastră cu mare curiozitate, domnule de Jong. Sunt convinsă că va reprezenta o bună bază de lucru ca să putem obține o piață unică a comerțului cu amănuntul cât se poate de solidă și care să protejeze drepturile consumatorilor. Mulțumesc! Domnul Lökegaard, domnul Manders îl va înlocui și după aceea doamna Rüle Și apoi doamna Styler. Dacă mai dorește cineva să intervină, cred că domnul Coria de Campos. Eh, Mulțumesc. Cer scuze în numele domnului Lăchegard, care nu se află la Bruxelles la ora actuală. Vreau să vă transmit eu ideile sale. Colegul nostru crede că este foarte bine că Comisia Europeană și Comisia noastră acordă o importanță deosebită sectorului comerțului cu amănuntului. Cele 11 acțiuni propuse sunt bune. Foarte adesea problema este subsidiaritatea, pentru că Europa nu poate să facă prea multe în acest domeniu. Europa poate doar să introducă reglementări suplimentare în privința comerțului cu amănuntul, ceea ce poate complica situația independenților din acest domeniu. Se ajunge la o, un proces de selecție foarte uniform al uh, magazinelor. În Londra, la Madrid, la Berlin, peste tot apar practic același gen de magazine. Și cred că asta are legătură cu reglementarea de care vorbeam. Cred că trebuie să facem tot ce putem pentru a combate evitarea, evitarea plății impozitelor și evaziunea fiscală. Cred că acest lucru poate fi făcut printr-o coordonare cu autoritățile fiscale din Europa. Dar cel mai important lucru cred eu că nu a fost spus și anume rolul jucat de consumator. Consumatorul este cel care decide de unde își va face cumpărăturile și poate că tehnologiile moderne de comunicare, utilizarea de smart smartphone-uri, de televizoare inteligente și așa mai departe, îl împinge pe consumator să decidă cum își va face cumpărăturile. Eu trăiesc într-un sat cu 1800 de locuitori și avem uh, brutar, măcelar uh, și aveam, de fapt, pentru că au dispărut toate aceste mici magazine și chiar și magazinele non-stop au început să dispară pentru că uh, oamenii preferă să își facă cumpărăturile în supermarketurile mari din orașul, din apropiere și nu mai au nevoie neapărat de aceste mici magazine. Poate că ar fi o idee să se introducă uh, subiectul în programele școlare, să explicăm viitorilor consumatori ce valoare au micile prăvălii de la colțul străzii. Să le arătăm că nu e bine să se ducă doar la marile lanțuri de supermarketuri. Nu am alte soluții, de fapt. Eu sper că vom putea propune soluții și aștept cu nerăbdare să lucrez cu dumneavoastră pe acest subiect și sper că raportorul va avea o abordare cât se poate de pragmatic. Doamna Ruile, da, și eu uh, aștept cu nerăbdare cooperarea, s-au spus foarte multe lucruri interesante. Doream să uh, mă leg de ce, au spus, uh, ce a spus doamna raportor din numără de la PPE și anume că trebuie să ne bazăm pe raportul făcut anterior de doamna Corața Bild pentru că acolo s-au făcut uh, foarte multe lucruri, s-au analizat foarte multe și s-au făcut și propuneri. Un uh, lucru pe care aș dori să-l aduc eu în completare are legătură cu raportul doamnei Corața Bild și anume este vorba de faptul că comerțul cu amănuntul joacă un rol foarte important și în domeniul eficienței energetice, pentru că uh, face economie de resurse prin comparație și uh, deci, rolul magazinelor cu amănuntul este foarte important și în acest domeniu. Cred că forumul de nivel înalt trebuie să țină cont și de acest subiect. Pentru că eu cred că tocmai în domeniul eficienței energetice contribuția acestor magazine poate fi vitală. Asta mai aveam eu de spus uh, în plus, susțin ce s-a zis în legătură cu locurile de muncă, susțin și observațiile domnului De Jong, dar uh, E clar că trebuie să ne gândim ce se poate face prin reglementări, pentru că multe lucruri vor depinde de uh, bunavoința fiecăruia. Altfel nu se va putea. Aceeași problemă o au și micile magazine din mediul rural. O mică idee, domnule Manders, foarte adesea oamenii în vârstă merg la aceste magazine și nu neapărat copiii. Și uneori e pur și simplu greu pentru ei când magazinele sunt prea departe. Sigur, avem idei bune până, până acum și importante, însă nu știu eu, nu știu sincer dacă se vor putea face foarte multe cu acest raport. Cred că trebuie să avem formulări prudente, pentru că există foarte multe studii și cercetări pe această temă și e foarte greu să vii cu argumente contra. Câteva comentarii și din partea mea este clar că am ascultat aici o serie de intervenții foarte interesante și merită să continuăm munca pentru că au apărut și elemente noi față de discuțiile noastre propriu-zis. E vorba, de exemplu, de lanțul de provizionare cu alimente. Nu suntem direct vizați de acest subiect, dar apar aspecte. De asemenea, când vine vorba de negocierile din acest lanț de uh, aprovizionare, ele ar putea să facă apoi obiectul unui acord voluntar. Însă știm bine, de exemplu, că pe Regatul Unit avem un mediator care se ocupă de aceste conflicte uh, care pot să apară în lanțul de provizionare alimentar. Deci există bune practici, ne putem inspira din ele. În ce privește relațiile business to business, nu avem legislație europeană de profil. Avem, de pildă, o directivă privind practicile comerciale neloiale sau în ce privește publicitatea mincinoasă, înșelătoare, care pot de asemenea să contribuie la această dezbatere. Aspectele principale însă se vor concentra pe accesul pe piață, după părerea mea. Comisia a făcut ceva în contextul politicii concurențiale. Este vorba de rețelele de distribuție, bunurile respective. Și s-ar putea ca, într-adevăr, anumite magazine mai mici să fie specializate pentru anumite tipuri de bunuri. Trebuie să vedem în ce măsură aceste bunuri sunt prezente și pe internet și apoi în ce măsură această distribuție a acestor bunuri se organizează eventual chiar și pe plan transfrontalier. Știm bine că în anii 80-90 am avut niște uh, dosare specific legate de autoturisme și de piesele componente. Atunci era vorba de un echilibru de puteri între furnizori, Uh, și uh, cei care desfăceau, uh, vindeau practic autoturismele respective. Era vorba de accesul la piețe de schimb, etc. Și asta se reflecta foarte clar în lanțul de aprovizionare din acest domeniu. Există aspecte cum ar fi costul serviciului furnizat, uh, și așa mai departe, care sunt acoperite de discuțiile care au loc la DJ Internal Market. Doamna Corața Bild acoperă și ea aceste aspecte. Unele se referă, printre altele, la acele etichete, sustainable labeling. Cinci factori sunt identificați care pot să contribuie la îmbunătățirea situației uh, Primul se referă la cel consumer empowerment, adică cetățenii și consumatorii să fie cei uh, care să decidă uh, ce se întâmplă. Asta se leagă clar de agenda consumatorului și de protecția consumatorului, lucruri discutate actualmente în forul nostru și în alte foruri europene. Trebuie să vedem, în principal, pe de o parte, distribuția pe internet și uh, ofertele comerciale pe internet și impactul acestora asupra piețele, piețelor uh, clasice și apoi impactul asupra piețelor ter- terțe, globalizate, care este impactul tuturor acestor evoluții asupra micilor uh, comercianți. Nu este vorba numai de faptul că operatorii mai mari uh, îi domină pe cei mai mici și poate este vorba și de oferta de produse. Unele produse sunt foarte interesante, noi, atractive, extraordinare și asta uh, atrage mai mult consumatorul. A fi un mic comerciant nu înseamnă neapărat că ești și un sfânt sau că oferi cele mai bune servicii, cele mai bune produse. Până la urmă e vorba și de o selecție a calității a produselor și este clar că între în di, mica distribuție și distribuția pe scară largă există niște suprapuneri, niște asemănări. De pildă, un uh, distribuitor uh, cu amănuntul mare poate să vină să, produ- să propună un uh, produs sau o serie de uh, servicii și de produse, dar care poate, asta poate să se reflecte pozitiv asupra micilor comercianți din jurul noului centru comercial și așa mai departe. Deci există niște sinergii pozitive până la urmă. Important este ce, ofer, ce, ce primește consumatorul, ce ofertă îi se prezintă acestuia. Combinația de factori uh, care rezultă în această ofertă sunt lucruri, uh, este foarte importantă. Uh, Vreau să fac aceste observații și acum doamna Steiner dorește să contribuie. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră. Așa cum ați spus, pe bună dreptate avem culturi diferite, vedem lucrurile diferite, subiectul este unul complex, situația nu este ușor de analizat. Aș menționa un aspect cum să încurajăm pe acei foarte mici comercianți care doresc să se implice în activitatea de comerț cu amănuntul, cum să-i facem ca să-i ajutăm. De exemplu, camerele de comerț sunt aici o soluție. În Canada s-a făcut un experiment în acest sens. Este vorba de antreprenori foarte, foarte tineri de la 16 la 35 de ani, 30 de ani, care sunt uh, încurajați să vină cu un plan de afaceri, li se, li se dau uh, niște bani și pot, de pildă, până pe 30 iunie să stabilească niște mici magazine efemere, pop-up shops și să vadă în ce măsură se descurcă cu această activitate comercială. Mi se pare că este excelent. Este o ocazie pentru că acești uh, oameni să vadă în ce măsură pot să vândă, ce doresc să vândă și așa mai departe. Dar uh, este vorba de o idee de un concept, de un concurs până la urmă, care a selecționat și 10 finaliști. Dar cred că nu este singurul exemplu, există și alte comunități și alte locuri unde se întâmplă așa ceva. Așadar, dacă doriți să aflați mai multe despre asta, pot să vă dau aceste detalii. Pentru că, într-adevăr, astfel de inițiative nu fac decât să reprezintă un factor multiplicator. Așadar, dacă sunteți interesați, de aceste lucruri puteți să vedeți ce se întâmplă anul acesta, în 2013, în Regatul Unit. Este ușor, mergeți pe Google. Deci, asta, când e vorba de mm, bune practici, să nu uităm că există uh, elemente, există uh, povești din care ne putem inspira. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, ne dați un exemplu extrem de concret și vreau să vă întreb dacă mai dorește cineva să aibă vreo contribuție. Antonio. Mulțumesc, Malcolm. Este vorba de un subiect foarte complicat. micile magazine par să fie sortite pieirii din cauza amenajării teritoriale, a dezvoltării urbane, din cauza legislației fiscale, care favorizează concentrarea, care favorizează practicile de evaziune fiscală și paradisurile fiscale. În țara mea, primele 20 întreprinderi cele mai mari întreprinderi cotate la bursă. Din aceste 20, multe au sediul în țările de jos, beneficiind deci de niște avantaje fiscale. În anumite țări, cum ar fi Polonia, există acea tradiție de a merge la magazin în fiecare zi, să cumperi una alta. Însă, în multe alte țări, tendința este exact inversă. În sfârșit, avem și alte și alte exemple cu aceste mici magazine. Este clar că nu este simplu și e nevoie de coordonare, coordonare cu fondurile noastre regionale, în ceea ce privește protecția consumatorilor, în ceea ce privește legislația fiscală și asta este un subiect mai delicat, mai sensibil. Este chiar vorba de o justiție, o echitate a taxării. În general, cred că acest raport este unul foarte bun. Aceste eforturi sunt binevenite, mai ales în vremuri de șomaj, cum sunt ale noastre. Atunci când se închid aceste mici magazine, se pierd locuri de muncă, nu numai în magazinele respective, ci și în, în rețeaua aferentă, până la urmă, și deci iată se pierd și cotizații la asigurările sociale, deci se pierd venituri eh, la bugetul statului, se pierd veniturile din TVA, se pierd veniturile din închirierea localelor, deci este vorba de pierderi pe toată linia, pierderi nete și trebuie să ne uităm la toate aceste aspecte și în orice caz eh, sunt lucruri care au fost acoperite de multe dintre intervențiile raportorilor din umbre. Mulțumesc foarte mult! Vreau să întreb pe doamna Rebinder dacă, de la comisie dacă dorește să comenteze, să reacționeze la cele spuse și apoi să vedem uh, și alte intervenții pentru concluzii. Doamna Rebinder, mulțumesc. Am ascultat cu multă atenție discuția extrem de interesantă care a avut loc aici. Ne, bucur foarte, ne bucurăm foarte mult că acest plan european de uh, încurajare a comerțului cu amănuntul este bine văzut pentru noi este vorba de continuarea unui proces pe care Parlamentul dumneavoastră și Comisia dumneavoastră le-au uh, sprijinit. Este vorba deci de acest sector al comerțului cu amănuntul, iar doamna Corața Bil s-a implicat uh, de la bun început și pe parcursul întregului proces. Deci salutăm cu căldură această abordare. Vrem să vă dăm asigurări că uh, și Comisia își dorește o cooperare în continuare. Singura cale uh, pe care o avem este deci de aceea de a coopera în continuare. Am uh, urmărit cu atenție tot ce s-a spus aici. Masa rotundă. Avem și un grup de lucru pe care noi uh, l-am pus pe piciul acestei mese rotunde încercând în permanență să reamintim cât de importantă este această chestiune a comerțului ca mănuntul și cum poate ea să apară în toate politicile europene. Vrem să mulțumim și domnului uh, De Jong, care își dorește un nou avânt pentru această politică, ținând cont de ultimele evoluții de pe piață. Este clar că e vorba de o politică care trebuie să fie actualizată în permanență, ținând cont deci, de evoluția piețelor. Am fost interesată să aud ce s-a spus aici despre acele mici magazine. Este important să vedem care sunt noile nișe, nișe care pot apărea, în ce măsură micile magazine se pot repoziționa. Nu pot să reacționez la toate comentariile care s-au uh, făcut aici, în această dezbatere atât de import, interesantă. Le-am notat pe toate și ele vor fi reflectate în uh, continuare în munca noastră. Avem un grup, deci la comisie, după cum vă spuneam, care va monitoriza uh, în mod aparte acest plan european de acțiune în domeniul comerțului cu amănunte și știm bine că este nevoie eventual să îl uh, revizuim pe acest plan. Oricum, am ascultat cu multă atenție și acele exemple legate de inițiativele voluntare, dar și de aspectele legate de comerțul echitabil. Am avut niște consultări uh, pe Cartea Verde privind uh, practicile neloiale am primit aproximativ 200 uh, de răspunsuri la chestionare, nu, nu numai din sectorul acesta, propriu-zis, ci și din multe altele. Domnul președinte a menționat uh, situația parte a sectorului uh, auto. Vom vedea ce vom face cu aceste re- rezultate. De asemenea, ne dorim și un studiu de impact privitor la inițiativele posibile în acest domeniu ținând cont de ce discutați și dumneavoastră aici la Comisia IMCO. Și mă bucur că există sprijin pentru inițiativa voluntară, pentru că și la Comisia Europeană se merge mult pe această inițiativă voluntară pe plan european. În, acest, în același timp, noi facem și un studiu de impact ca să vedem în ce măsură putem să completăm această inițiativă voluntară m-am bucurat să văd că există interes și pentru abordarea din perspectiva consumatorilor, care ține de, de dumneavoastră în principal. Consumatorul este rege, cum se spune, când vine vorba de consumul, de comerțul cu amănuntul. Nu pot să reacționez la toate bunele idei care au fost aici uh, exprimate, Fac deci numai câteva observații și aș repeta ceea ce am mai spus, și anume că pornim de la o bază solidă dumneavoastră, ați spus aceste baze și sperăm că toate instituțiile vor continua să conlucreze pentru că această politică să fie modernizată, actualizată. Mulțumesc foarte mult! Și da, este important să menținem deschis canalul de informații mai ales să ne spune ce s-a întâmplat cu această carte verde și consultările aferente. Acum o să dau cuvântul lui Denis de Jong pentru comentarii foarte pe scurt la acest subiect. Mulțumesc. Yes, I, I shall be uh, brief, Mr. Chairman, because it's, uh, it's... Foarte scurt, domnule președinte, fiindcă este clar că există o serie de sugestii suplimentare pe care le-am auzit și le-am preluat, durabilitatea, locuri de muncă, aspecte ce țin de consumatori, sunt lucruri cu care sunt de acord și am fost de acord, doar că am încercat să păstrăm uh, dimensiunea care ne-a fost uh, alocată documentului. Da, cred că e posibil să integrăm și aceste aspecte. În ceea ce privește calendarul, Probabil deja ați observat, raportul merge pe 10 iulie la traducere, am eh, discutarea proiectului pe 5 septembrie, termenul limită pentru amendamente 10 septembrie, la prânz 12 discutarea amenda- examinarea amendamentelor 25 septembrie și apoi examinarea amendamentelor de compromis. Asta e nou pentru că am avut o solicitare din partea Ample să întârziem puțin procesul. 17 octombrie, adoptarea în uh, IMCO prevăzută pentru 5 noiembrie și apoi în plenară în decembrie, în loc de noiembrie. Pentru că Implement vrea un uh, proiect de aviz și sigur e bine să ne aliniem și la programul lor. E bine că și această comisie se referă la uh, acest aviz specific. Poate și Comisia Agri ar putea fi tentată sau poate chiar cea pentru mediu, deși ei sunt tot timpul ocupați cu alte lucruri. Toate aceste lucruri trebuie luate în considerare. Mulțumesc pentru această informare, mulțumim și Comisiei și tuturor celor care au contribuit. Trecem acum la următorul raport legislativ o propunere privind o directivă referitoare la accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public. Avem pe domnul Ceați Macachis, raportor, alături de noi. Avem o, pe toți raportorii din umbră alături de noi, Tarkovski, Garces Ramon, Erkstrom, domnul Bila nu este aici, dar sunt sigur că pot contribui și eu în locul lui. Așa că dăm direct cuvântul domnului Ceații Markakis pentru a ne prezenta proiectul de raport. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să vorbesc despre importanța subiectului. Lucrul acesta deja a fost acoperit de mai multe ori în comisia noastră, așa că o să sar direct la rezultatele întâlnirii cu raportorii din umbră pe, de pe 14 mai și uh, toți cei pe care i-ați menționat dumneavoastră au fost prezenți. Uh, le mulțumesc raportorilor din umbră pentru buna cooperare, care a dus direct la rezultatul pe care o să vi-l prezint eu aici. Am primit uh, input excelent din partea colegilor și am încercat să-l includ în raport și uh, cu toții am convenit întâi de toate să ne ocupăm de legislația pieței interne ca temeiul juridic. Deci asta a fost punctul de pornire. În prezentarea mea am să mă axez pe cinci aspecte. În primul rând, domeniul de aplicare, obligațiile de monitorizare și raportare ale statelor membre, sancțiunile ca a treia chestiune, revizuirea directivei, cea de-a patra, și la final am să vorbesc despre definiții. Să încep cu domeniul de aplicare. Cu toții eram de părere că domeniul de aplicare ales de comisie era prea limitat, prea restrictiv. Și uh, Uh, abordarea serviciilor dintr-o perspectivă așa de restrictivă nu permite uh, abordarea tuturor elementelor și până la urmă nu ne obținem ceea ce ne-am dorit. A trebuit să extindem domeniul pentru a include toate website-urile organismelor din sectorul public pentru a obține o implementare treptată până în 2020. Am introdus un nou Uh, model în care aceste organisme funcționează la nivel federal și național și vor deveni accesibile până în 2016. Website-urile de la nivel regional 2018 și website-urile de la nivel local până în 2020 sau din 2020. Știu că principala opoziție a venit din partea entităților locale. Uh, au mai mult timp în această propunere și ne-am gândit totuși să schimbăm puțin filozofia Asta și datorită comisiei, care ne-a ajutat să găsim o soluție. Și uh, e o soluție foarte bună, aș spune, pentru că în multe țări există, nu există neapărat diferențe între autoritățile la nivel federal, național și regional și credem că cea mai mare parte a acestor uh, site-uri de web uh, vor fi acoperite, dat fiindcă sunt naționale. În raport merg puțin mai departe și, în anexe, introduc o listă suplimentară de servicii de bază către public care sunt uh, furnizate de entități private. Am discutat foarte mult despre asta, cum să ne ocupăm de serviciile pentru public din partea entităților private și până în 2020 și aceste entități private trebuie să acopere următoarele servicii. Gaz, încălzire, electricitate, servicii de alimentare cu apă, servicii de transport public, servicii poștale, comunicații electronice, servicii de bază bancare și de asigurare, educație primară, secundară și universitară, scheme de um, asigurări sociale servicii de sănătate și de îngrijirea copilului. Am introdus o uh, excepție la directivă și anume micro-întreprinderile cu maxim 10 angajați. Până în 2020, fiecare site de web care are un serviciu public, care oferă un serviciu public, trebuie să fie accesibil public. Asta reflectă obligațiile din Convenția ONU privind dreptul persoanelor cu dizabilități. Deci noi, ca europeni, suntem în urmă față de aceste prevederi și dacă le introducem pe acestea, vom, ne vom respecta, iată, obligațiile internaționale. În ceea ce privește monitorizarea și raportarea, asta a fost o altă deficiență din propunerea Comisiei, și aici am putut să împărțim cele două subiecte pe monitorizare și raportare și să introducem două articole separate. Și astfel, directiva devine mai ușor de interpretat și subliniază obligațiile. Cu monitorizarea întâi. Statele membre desemnează întâi de toate autoritatea competentă care va monitoriza implementarea directivei în concordanță cu principiul subsidiarității. Autoritatea competentă desemnată la alegerea statului membru va fi responsabilă pentru a urmări orice plângeri depuse de utilizator sau de alte părți interesate cu privire la nerespectarea cerințelor privind accesibilitatea site-urilor în cauză. Mecanismul acesta de reclamații, de plângere, este important fiindcă permite persoanelor cu disabilități, ca principal obiectiv, ca principală țintă a acestei directive, să raporteze um, neaccesibilitatea și inaccesibilitatea site-urilor. Deci au drepturi de a raporta ei către autoritățile competente. Statele membre au măsurile necesare pentru a informa utilizatorii și părțile interesate cu privire la posibilitatea de a depune plângeri sau reclamații. Comisia va crea un grup de lucru format din reprezentanții ai Comisiei și ai eh, cei numiți de statele membre, care sigur să reprezinte autoritatea competentă, și membrii acestui grup se întâlnesc regulat la invitația Comisiei pentru a discuta rezultatele monitorizării și pentru a face schimb de bune practici. Asta se întâmplă deja în multe domenii, n-a fost prevăzut în directivă și ne-am gândit că ar fi bine să fie, să se regăsească. Acum, în ceea ce privește raportarea, statele membre vor raporta regulat către Comisie cu privire la monitorizarea efectuată și am ales regularly, în loc să spunem o dată la un an sau la doi ani sau trei ani, ca să lăsăm deschisă intervalul și să, să nu creăm o povară birocratică. Statele membre pot să aleagă în ce ritm doresc să raporteze, dar raportul respectiv va fi făcut public într-un format accesibil. Deci vorbim de o metodă deschisă care permite permite tuturor să aibă acces la rapoarte și, dacă e cazul, să depună o plângere. Cea de-a treia parte a prezentării mele, care se referă la sancțiuni. Statele membre, la fel, acestea n-au fost prevăzute deocamdată, statele membre trebuie să stabilească normele pentru sancțiuni aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor naționale adoptate în urma acestei directive și vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura că sancțiunile sunt uh, efectiv implementate. Metoda acesta se găsește oricum și în alte domenii din legislația europeană. Cea de-a a patra parte, revizuirea directivei, reprezintă un element nou pe care noi, ca Parlament, am vrea să-l adăugăm aici. Comisia va revizui această directivă după trei ani, pentru că Parlamentul European și Consiliul trebuie să primească o evaluare, un raport de evaluare din partea Comisiei. E foarte important să primim informații din partea Comisiei pentru a vedea dacă obiectivele directivei au fost atinse de statele membre. Și cea de-a cincea parte, în final, definițiile. În conformitate cu noul domeniu de aplicare introdus, am adăugat noi definiții. Nu o să vi le citesc acum aici, dar aș vrea să subliniez câteva cuvinte cheie pe care le-am ales pentru definiții. În primul rând, web accessibility, accesibilitatea site-urilor web. Ce înseamnă asta? Apoi am definit organismele din sectorul public. Apoi am definit site-urile de web care aparțin Uh, organismelor din uh, sectorul public și cele care aparțin um, entităților care furnizează servicii pentru public. Am făcut o diferențiere clară între acestea. Și avem și o definiție introdusă cu privire la tehnologia uh, de asistență, E un subiect foarte important, fiindcă trebuie să ne ocupăm nu doar de site-urile web, ci și de dispozitivele mobile în special uh, dispozitivele care permit um, interacțiunea dublă, uh, finalizarea, autentificarea proceselor de plată, toate sunt deci incluse. Definițiile privind site-urile web și conținutul acestora iau de asemenea în considerare aceste aspecte. Să vă și spun la ce mă refer. Site-urile de web în cauză înseamnă toate versiunile ale acestor site-uri menționate în această directivă, inclusiv cele create pentru a fi accesate printr-un dispozitiv mobil sau orice alt dispozitiv. Înțelegeți deci că am încercat să privim nu doar spre trecut, ci și spre viitor și sigur în prezent. Suntem foarte încântați de faptul că președinția lituaniană a venit cu acest act normativ ca una dintre prioritățile lor și suntem siguri că următoarea președinție, care începe în 2014, președinția greacă, va finaliza cu bine acest act. Și pentru asta haideți să lucrăm împreună pentru a oferi internet oamenilor care au nevoie de o mai mare accesibilitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Raportorii din umbră. Domnul Traskovski, întâi. Întâi de toate, dați-mi voie să-mi cer scuze, dar trebuie să fug imediat după ce intervin să merg în Comisia AFCO, fiindcă se discută raportul meu acolo. În primul rând, vreau să mulțumesc raportorului, fiindcă am lucrat uh, foarte strâns și uh, ne-am dorit uh, amândoi ca acest raport să fie puțin mai ambițios. Sunt de acord cu aproape toate preocupările prezentate de dumneavoastră și cu toate ideile, aproape toate ideile referitoare la nevoia de a schimba puțin proiectul de text al Comisiei. Aș avea patru întrebări. În primul rând, în ceea ce privește definițiile. Când vorbim despre autorități naționale, regionale și locale, știu că există niște specificități aici în cazul Germaniei, dar dacă e să ne gândim la genul de probleme cu care se confruntă autoritățile publice în ceea ce privește accesibilitatea, mai degrabă trebuie să ne preocupăm uh, de ce există la nivel național. Uh, fie că e național, federal sau la nivelul landurilor, după care urmează nivelul local. Și nu știu dacă n-ar fi bune să facem această diferențiere național, care se includă național, federal și landuri, și local, pentru că guvernele locale sunt cele care se confruntă cu probleme. Și aș vrea să vă întreb dacă avem nevoie de trei categorii și n-ar fi mai bine să avem doar două? Dacă avem trei categorii, până la urmă trebuie să le și definim, pentru că vor fi folosite ace- terminologia NAT din uh, uh, documentele cu privire la regiuni, deci e important să știm ce folosim. Dacă am avea însă două categorii, cred că ar fi foarte clar la ce ne referim. Nivelul local este bine definit deja în majoritatea statelor membre. Și aș vrea să adaug, și am discutat asta Uh, despre site-urile cofinanțate din bani europeni. Eu cred că și ele ar trebui să fie introduse acolo. În ceea ce privește uh, raportarea, ați introdus termenul regulat, regularly. Dar eu cred că ar fi bine totuși să spunem uh, ce înseamnă asta, 2-3 ani, să fie mai clar. Știu că un an poate că e prea des, de asta ați modificat și a spus regulat, dar cred că ar fi bine să fim mai concreți. În ceea ce privește micro-întreprinderile, Ați menționat excluderea micro-întreprinderilor. Am început să mă gândesc la asta, m-am consultat cu câțiva dintre cocetățenii mei și s-ar putea să fie o problemă, pentru că în ceea ce privește serviciile de sănătate, de exemplu, există mulți oameni care formează mici micro-întreprinderi ca să, ca să fie liberi profesioniști. Dar, de fapt, furnizează servicii uh, publice în cadrul unei entități mai mari divizate în micro-întreprinderi. Și nu știu dacă excluzând micro-întreprinderile facem ceva bine. Poate că ar fi bine să le dăm puțin mai mult timp, de exemplu 2020, sau să spunem exact la ce ne referim cu uh, micro-întreprinderi. Cum am spus, într-un spital uh, contractele se încheie prin acele micro-întreprinderi. Se întâmplă în Polonia asta. Și de aia zic că nu e o idee bună. Cred că ar trebui să ne gândim la asta, să fim puțin mai concreți. Reacția mea inițială ar fi nu să le excludem, ci să le dăm mai mult timp. Da, sigur că pot să fiu deschis la sugestii. Și în final, uh, aplicațiile mobile. Și aici recunosc că um, am discutat cu niște experți Că cel mai important e să avem definiții cât mai clare, sigur. Dacă vorbim despre aplicații mobile și despre pagini de internet care pot fi accesate de pe dispozitive mobile și le numim um, aplicații acestea. Deci dacă vorbim despre aplicații mobile, așa numitele apps-uri pe care le avem pe uh, device-urile mobile, e cu totul altceva. Am vorbit cu experții și mi-au spus că aici se folosește un standard ATAG, un standard diferit. Deci, iată că apare o problemă. Trebuie să fim clar la ce ne referim. Dacă ne referim la paginile de internet adaptate pentru dispozitive mobile, care evident trebuie să fie incluse, da, dar vrem să vorbim și despre acele aplicații mobile, acele apps-uri Asta e cu totul altceva. Dacă vrem să includem și absurile acelea, trebuie să fim foarte atenți, să vedem cum vom face cu standarde și așa mai departe. Dacă asta nu cumva extinde domeniul de aplicare al directivei, dacă îl extinde în mod acceptabil și așa mai departe. Sunt gata să vă ofer sprijin, dar trebuie să ne uităm în detalii. După cum vedeți, deci, acestea sunt doar niște observații mărunte. Uh, singurul aspect mai major este împărțirea aceasta între nivelul național și local. Restul observațiilor se referă la detalii din document și cred că ar trebui să le analizăm ca să ne asigurăm că textul este mai concret. Mulțumesc. Și îmi cer scuze că trebuie să plec, dar oricum păstrăm legătura. We'll definitely keep in touch, don't worry. În mod evident, o să ținem legătura. Înțelegem că ai responsabilități la Comisia AFCO acum. Domnul Garces Ramon urmează și după aceea domnul Engstrom. Domnul Garces Ramon. Empiezo... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să uh, îl felicit pe domnul raportor Șați Marcachis. A făcut o treabă excelentă. În mare măsură, munca sa ne va ajuta să mergem înainte îndreptându-ne către o propunere comună care să aibă un conținut cu adevărat puternic și care să fie cât se poate de adecvat. La reuniunile noastre anterioare mi-am exprimat opiniile și am arătat cât de important este să se implementeze ideea de conținut a directivei și să se implementeze și termenele pentru punerea în aplicare și cele pentru monitorizare. Aici trebuie să clarificăm niște lucruri, trebuie să devină limpede ce entități publice vor fi responsabile de implementarea acestei directive și de monitorizarea aplicării sale. În așa fel încât să garantăm o prezență puternică uh, a persoanelor cu dizabilități. Trebuie să ne asigurăm că organizațiile acestora sunt bine reprezentate și că există o monitorizare și un follow-up adecvat al acestei directive. În ceea ce privește raportul, cred că trebuie să se facă pe o bază anuală, cel puțin în faza inițială, pentru că este o directivă foarte importantă. Este o directivă cu bătaie lungă și trebuie să facem cât de mult posibil la început. Cred că așa vom consolida perspectivele de supraviețuire ale directivei pe viitor. Sunt de acord cu um, raportorul în ceea ce privește sfera de aplicare și prelungirea listei uh, de site-uri care trebuie vizate. Principiul accesibilității, sigur că este foarte important pentru toate aceste site-uri, însă, în ceea ce privește lista de site-uri din anexă, cred că trebuie să avem grijă ce site-uri trecem pe această listă și trebuie să fie o listă cât mai lungă posibil. S-a vorbit despre nivelurile autorităților local, regional, federal, național. Cred că la nivel regional și național lucrurile sunt cât se poate de clare în privința site-urilor la care trebuie să se aplice prevederile, însă în privința nivelului local am putea să ne gândim la o definiție care să țină cont de numărul de locuitori. de locuitori public țintă pentru site-urile respective, pentru ca totul să fie cât mai specific. Dacă există o zonă cu peste 100.000 de locuitori, de exemplu, drept urmare, vor uh, fi anumiți, anumite termene de aplicare ale sistemului, termen, termene care țin cont de numărul de locuitori. Deci implementarea se va face mai rapid decât pentru zonele cu o populație mai mică de 100 de mii. Ceea ce privește termenele, cred că trebuie să fim mai ambițioși decât este raportorul la ora actuală. Vorbim acum de 2018-2020 însă mie mi se pare că aceste date sunt cam îndepărtate, mai ales dacă se ține cont de solicitările cu care suntem confruntați acum în societate. Cred că ar trebui să fie mai devreme, 2016 sau 2018, în funcție de nivelul de aplicare. În cele din urmă, sunt de acord uh, cu uh, antevorbitorul meu în ceea ce privește toate, în ceea ce privește toate ideile referitoare la aplicațiile de pe telefoanele mobile și tablete și așa mai departe. Tehnologia progresează rapid și trebuie să fim siguri că legislația ține pasul cu aceasta. În ceea ce privește anexa, aici sunt de acord cu propunerea raportorului. S-ar putea însă ca una dintre definiții să fie ușor ameliorată dacă ne gândim, de exemplu, la educația adulților, dacă ne gândim la turism, la site-uri de informare, acestea nu sunt deocamdată vizate. Sau dacă ne gândim și la centrele culturale și site-urile lor de internet, nici acestea nu sunt deocamdată acoperite. Deci ar fi interesant de adăugat. Domnule președinte, cred că nu va fi greu să cădem de acord per total și cred că atunci când vom depune amendamentele, vom uh, face, de fapt, doar mici ajustări de finețe sau vom ameliora propunerile raportorului. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Urmează domnul Engström de la Vers, vă rog. Mulțumesc. Și eu vreau să-i mulțumesc raportorului. Mi se pare un text foarte bun. Ce am discutat noi până acum a conținut și ideea comisiei de a avea la început un număr mai mic de site-uri de internet pentru a crea apoi efectul de spillover, ceea ce mi se pare foarte bine. La început am susținut ideea, de fapt, dar acum să știți că m-am răzgândit, mai ales după ce am discutat cu Uniunea Europeană a Nevăzătorilor. Au foarte multă experiență în acest domeniu și uh, de 10-20 de ani s-au încercat diverse metode care nu funcționează. În America au utilizat legislație și a funcționat. Deci, uh, indiferent ce am spus înainte, acum să știți că m-am răzgândit și sunt foarte bucuros că în proiectul de aviz se cere acest lucru. Mi se pare bine să se meargă cât mai repede. Vom de, se vor depune amendamente și probabil că vor avea uh, legătură cu termenele și nu cu altceva. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu avem uh, alți raportori din umbră în sală deocamdată, de aceea aș dori să-i dau cuvântul domnului Ilias Iacovidis de la Comisie, dacă doriți să comentați acest dosar. Am luat notă de cât de ambițios este textul dumneavoastră. Văd că v-ați îndepărtat de logica comisiei. Ați mers mai departe și nu ați crezut ce am crezut noi că este o strategie uh, genială care va duce la un efect de spillover și care va duce la o acoperire a tuturor site-urilor publice la nivel național, regional și local, cel puțin. Uh, în 20 uh, din 23 de state membre. Aceasta a fost logica noastră, văd că nu aveți încredere în ea. Ați discutat uh, cu nivelul național sau cu alte circumscripții europene și aveți obiective mai ambițioase. Ideea este că rezultatul final pe care ni-l dorim uh, și noi și dumneavoastră e același, deci ce diferă este nivelul de intervenție care la noi e mai mic. Asta în legătură cu sfera de aplicare. Apoi, cred că va fi foarte dificil, noi de aceea am și ales această abordare de tip uh, spillover, pentru că întrebarea altfel este cum monitorizez toate acestea. Noi am ales aceste site-uri pentru că atunci un număr finit de site-uri vor fi monitorizate. Dacă noi cerem să fie vizate toate site-urile publice și cele pe care le doriți dumneavoastră din sectorul public, din sectorul privat, mă scuzați, bine, nu mi-e clar cine le va putea monitoriza. Vom avea o monitorizare bazată pe plângeri sau o monitorizare proactivă a statelor membre? Pentru că atunci monitorizarea devine aproape imposibilă, e vorba de sute de mii de site-uri. Deci nu e clar, nu ar reieși din amendamente cum s-ar petrece în practică lucrurile pentru că noi în propunerea noastră am ales un număr foarte limitat de site-uri care să fie monitorizate în mod regulat. Asta a fost ideea noastră. Deci am monitorizat, am combinat monitorizarea cu sfera de aplicare limitată. Salutăm alte idei, mai ales cele legate de sectorul comunicațiilor mobile, dar am o întrebare. De îndată ce ne atingem de aplicații, după cum spunea domnul Trașkovski, uh, ieșim din sfera de aplicare a standardului pe care dorim noi să-l impunem pe piața internă. Deci deviem complet de la tulpina acestei directive, care este piața internă și accesibilitatea. Aceste aplicații ies din această sferă de aplicare. Este ambițios, e important. Eu aș spune că în această directivă să rămânem la paginile de internet și conținutul accesibil prin instrumente mobile, dar aplicațiile ies din această categorie. Deci mie mi se pare că e dificil. Sigur că în cele din urmă Sper că știți ce faceți cu fiind atât de ambițioși, pentru că eu nu aș vrea ca să se, bloc, să se ajungă la un, blochez în, un blocaj în Consiliu, pentru că diferența de poziție dintre statele membre și Parlament este atât de mare. Vreau să mă asigur că există suficientă flexibilitate pentru a găsi soluții cu statele membre. Dar, pe total, majoritatea comentariilor țintesc același obiectiv final pe care îl țintim și noi. Îmi pare rău, am, a trebuit să ies uh, puțin. Am avut o reuniune cu președinția lituaniană azi dimineață și am văzut că au foarte mult de lucru și de aceea sunt tind să fiu de acord cu comisia în ceea ce privește ce vrem să realizăm, pentru că depinde ce dorește raportorul să facă, de fapt, dar depinde dacă vrem să transmitem un semnal politic puternic și uh, să lăsăm dosarul pentru celălalt parlament sau să facem progrese chiar acum? Ar fi necesar poate să purtați niște discuții cu președinția lituaniană ca să vedem ce progrese se pot face. Însă, cum înțeleg eu azi dimineață, este că pentru lituanieni nu este o prioritate acest dosar, prin comparație cu alte dosare, cum este semnătura electronică și securitatea informației. Deci cred că va trebui să-i convingeți dacă doriți să fie prioritar dosarul. Oricum, mă bazez pe puterea dumneavoastră de convingere. Bun, doriți să conchideți? Da, mulțumesc, domnule președinte, pentru că m-ați încurajat să continu discuțiile cu președinția lituaniană. Eu cred că nu trebuie să ajungem la o situație de șantaj. Adică sunt state membre care spun că s-ar putea să fie foarte costisitor și dificil. Ele ne șantajează, practic, și dacă o fac, atunci vom amâna totul până în următoarea legislatură. Noi, dacă, dacă se întâmplă acest lucru, noi vom spune în statele membre afectate că așa s-a întâmplat, pentru că ce vrem noi nu este excesiv de ambițios. Eu mulțumesc colegilor pentru comentarii și înțeleg că ar fi loc uh, pentru o definire mai bună a nivelului național, a nivelului regional. Dacă statele membre se simt uh, amenințate de această propunere, putem trece național și regional împreună și să mergem în 2016. Dar până la urmă, 2016 e foarte târziu pentru multe persoane. Deci șantajul nu ajută, negocierile însă ajută. Cred că putem ținti o mai bună definiție, după cum a spus domnul Trașkovski și dar și domnul Garces Ramon, în legătură cu raportarea anuală. De fapt, asta doresc statele membre. Să nu fie obligate să facă raporte anual, ci doar în mod regulat. Deci sunt multe lucruri unde ne-am apropiat de poziția statelor membre. În legătură cu aplicațiile trebuie să discutăm, pentru că dumneavoastră nu ați făcut propunerea, au făcut-o ceilalți doi colegi. După cum a spus comisia, este greu. Nu ține neapărat de acest act legislativ și cred că trebuie să analizăm situația înainte să depuneți amendamente. Însă, în general, după cum știu, eu, acest subiect este pe lista de priorități a președinției lituaniene și am toată încrederea că s-ar putea să obținem un rezultat până la urmă, dar am nevoie și de ajutorul dumneavoastră, de ajutorul tău, Malcolm, pentru că una e să fii raportor, dar după cum ați văzut, raportorii din umbra au o poziție similară, dar avem nevoie și de ajutorul președintelui. Mulțumesc! I'm at your disposal. La dispoziția dumneavoastră, spune președintele. Să confirmăm și calendarul. 3 iulie. Termenul pentru amendamente. Se discută acestea în septembrie. Amendamentele de compromis în octombrie, pe 17, votul la comisie, 278 noiembrie. Deci avem timp suficient. Mulțumesc foarte mult. Avem o după masă plină de dosare legate de tehnologiile informatice. Doamna Galo a primit uh, foarte multe amendamente în ceea ce privește identificarea electronică. E vorba de peste 300 de amendamente, inclusiv ale dumneavoastră, și cred că sunt la fel de surprins cum este și dânsa. Nu știu câți raportori din umbră avem aici în sală. Doamna Indegar nu este, nu știu cine ar putea să vină, domnul Bușoi. Mm, e reprezentat. Mm, suntem aici și eu și domnul Engström de bază în această masă, tot ce înseamnă informatica. Doamna Galo, ce credeți despre aceste amendamente de la comisie? Andreea Servida, o prezență familiară la reuniunile noastre și Comisia a trimis amendamente. În orice caz, îi dau cuvântul doamnei Galo. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur ca și dumneavoastră de numărul de amendamente depus pentru acest proiect de regulament care vizează identificarea electronică și serviciile de încredere online. Asta demonstrează interesul mare pentru acest subiect și mai ales după o primă lectură a acestor amendamente, asta mai arată că există o voință comună de a contribui la realizarea unei adevărate piețe unice digitale. Aș face o observație. Colegii mei nu au fost poate la fel de scrupuloși ca și mine în sensul respectării articolului 50, respectiv împărțirea competențelor prevăzute în acest articol, pe când eu m-am bazat exclusiv, deci, pe acesta și m-am lăsat în mâinile comisiei. Am uh, venit cu amendamente suplimentare la propriul meu proiect de aviz, mai mult precizări decât altceva, menținând linia principală pe care am schițat-o cu acest aviz. Foarte în curând voi putea să prezint colegilor amendamentele de compromis, mai ales pentru articolele 6, 9 și 10. Dar nu o să intru acum în, în amănunte, cu atât mai mult cu cât mulți dintre cei care au depus amendamente nici nu sunt în sală prezenți astăzi, deci n-ar fi bine dar bineînțeles că sunt curioasă să știu ce au de spus cei care sunt totuși prezenți în sală și care au depus amendamente. Mulțumesc tuturora anticipat. Mulțumesc. Președintele, da, nu avem foarte mulți prezenți în sală, dar haideți să începem. De la socialiști? Nu? În numele domnului Bușoi, domnul Ceați Marcachis, da, domnul Bușoi se scuze, n-a putut să vină aici, în această după masă. Dorește să spună ceva despre amendamente la avizul doamnei Galo. Îi mulțumește pentru spiritul constructiv în care s-au desfășurat uh, uh discuțiile. Domnul Bușoi a propus o serie de amendamente, singur sau împreună cu domnul Kreutzmann. Unele se referă la valoarea juridică a acestor peceți electronice. Se pare că comisia, textul comisiei nu este suficient de clar și se acordă uh, o, valoare mai mare un, peceții uh, electronice, până la urmă, acele ștampile electronice mai mult decât celei uh, fizice. Iată un aspect. Un alt aspect uh, se legă de valoarea juridică a documentelor electronice. E vorba de nivelul de autenticitate și integritate. Cum să le asigurăm? Asta poate să ducă niște complicații. Trebuie să existe aceleași standarde ca și pentru uh, ștampila electronică această pecetă electronică nu trebuie să nu aibă consecințe juridice doar pentru că este electronică, iar asta ar duce la mai multă certitudine juridică. Documentele electronice cu pecete sau ștampilă electronică sau și sau semnătură electronică trebuie să aibă exact aceeași valoare ca și documentele care au uh, fizice pe hârtie care uh, au o semnătură deci, uh, normală pe hârtie sau o ștampilă care nu poate fi modificată fără a fi vizibil. Amendamente cu domnul Kreutzmann. E vorba de servicii diferite și atunci identificarea trebuie să facă diferit în funcție de aceste servicii. Ar trebui să se dea date numai pentru serviciile vizate propriu-zis. De exemplu, nu e nevoie să se ceară date suplimentare față, de exemplu, solicitarea, în afară de solicitarea vârstei, de exemplu, acolo unde este relevant. Apoi, domnul Bujoi mai face și câteva observații în ceea ce privește organismele de supraveghere. Este foarte important ca numele acestora, precum și detaliile de contact pertinente ale acestor persoane reprezentând organismele de supraveghere, să fie comunicate comisiei. Mai mult decât atât, nu trebuie să există niciun fel de mențiune a acelei uh, prerogative de anchetă, pentru că nu intră în domeniul de aplicare. Trebuie să ne asigurăm, deci, că aceste organisme de supraveghere își pot desfășura sarcinile care le revin. În ceea ce privește aceste organisme de supraveghere, ele trebuie să facă schimb de uh, bune practici, dar trebuie de asemenea să poată să facă apel la asistența reciprocă pentru ca să-și poată să să-și activitățile în condiții optime. Mulțumesc, domnul Engstrom. Foarte pe scurt. Da, urmăresc cu atenție aceste amendamente pe, despre care numai ce am auzit pentru că sunt foarte importante. ceea ce privește acea ștampilă electronică și documentele electronice în general, la ultima ședință am evocat uh, problema banilor, a prețurilor. Și vreau să uh, repet ce am spus. Nu mi-aș dori ca să se solicite un preț pentru acele servicii care folosesc uh, semnătura electronică. Nu e bine să existe costuri suplimentare invocate. În caz contrar, s-ar putea ca unii să profite de această uh, posibilitate deci să solicite niște costuri. Deci cred că ar trebui ca, de exemplu, domeniul serviciilor bancare, acest lucru să poată să fie solicitat când este cazul, dar nu tot timpul, deci numai când este cazul, când este necesar. Iată de ce mă preocupă aceste eventuale costuri care putea fi asociate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Overmaier. Mulțumesc, domnule președinte. Per total, ideea este pozitivă, este un proiect foarte pozitiv. Eu uh, voi depune niște amendamente de completare, pentru că vreau să spun că ideea principală este siguranța juridică pe care trebuie să ne putem baza și preocupările pe care le vom introduce aici uh, nu pot să fie suficient de stricte. Asta este ideea principală. Un alt subiect uh, mi se pare, care mi se pare important este posibilitatea de a lucra cu o identificare electronică, deci de a primi și un răspuns. Este un exemplu foarte frumos, acela al studenților care uh, se duc în uh, în universități străine și care pot să trimită transfrontalier rezultatele muncilor din laborator. Mi se pare foarte important și mi se pare că este o problemă pe care o avem noi, de exemplu, în Austria, uh, una referitoare la o idee din medicină care nu a fi putut uh, fi transmisă mai departe. Eu, dacă merg ca pacient la Strasburg, am uh, am mai cu o carte de identificare care are însă o identificare care nu este uh, compatibilă cu sistemul de citire de la Parlamentul European, de la Cabinetul Medical, de exemplu. Și ar fi bine să fie un sistem acceptat peste tot în toate statele membre. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumesc! Câteva comentarii din partea mea ca și raportor din umbră, și, deci către doamna Galo. Am încercat să fiu cât se poate de selectiv și să reflect chiar uh, discuțiile pe care le-am avut, dar și competențele fiecăruia dintre noi în ceea ce privește piața unică Mă întreb cum se va pune în aplicare acest uh, sistem, care vor fi uh, autoritățile competente, cine va superviza și probabil că asta va presupune o intensificare a cooperării între diferitele entități și autorități. Sunt lucruri absolut esențiale pe care noi aici la IMCO trebuie să le discutăm. Problema, după părerea mea, este că Am avut o directivă privind semnătura electronică în 1999, unul dintre primele dosare de care m-am ocupat când am venit aici la Parla. Și acum, iarăși, iar lucrez pe acest subiect. A trecut vremea, dar nu prea s-au făcut progrese. Și în ce privește semnătura electronică, identificarea electronică, se pare că poate nu avem o piață atât de dinamică pe cât uh, ne-am dorit-o și acum trebuie să intrăm într-o nouă etapă. Și atunci, cum să stimulăm statele membre să investească în aceste autorități de supervizare și să le pună pe picioare? Iată, aspecte complexe și ambiții, toate exprimate în discuția noastră. Unii colegi spun că nu se poate suficient de ambițioși, trebuie să fim și mai ambițioși, să uh, avem mai multe, facem mai multe progrese în consecință. În orice caz, avem nevoie de sprijinul tuturor părților interesate din acest domeniu pentru a putea să progresăm. Domnul Kreuzmann a depus o serie de amendamente și nu puține și poate că ar trebui să discut cu dânsul ca să vedem cum uh, să facem să progreseze acest dosar. Domnul Serviris de la Comisie, pe baza, pe baza um, amendamentelor, să se exprime sau poate aș da cuvânt, cuvântul apoi și doamnei Calu. Mulțumesc, mulțumesc Comisiei IMCO și doamnei eh, raportor, tuturor celor care au depus o serie de amendamente foarte interesate, interesante. Împărtășim și noi aceeași viziune asupra rolului pe care acest regulament poate să-l joace în eh, dinamizarea pieței unice. Anumite amendamente, zicem noi, sunt foarte nimerite. E vorba de tot ce înseamnă certitudinea juridică, deci chiar și forma acestui text legislativ, faptul că este regulament, este un semnal bun. Și bineînțeles că ne dorim ca și amendamentele de compromis care vor rezulta să fie la fel de eficiente eh, privitor la acest aspect. Apoi, să mă vorbi despre mm, rolul identificării electronice abordată într-un mod poate diferit de ceea ce consideră Comisia în ceea ce privește protecția datelor și tranzacțiile de încredere. aceste aspecte se apropie mai mult de ceea ce noi uh, Eh, vedem eh, ca prioritar la comisie. În orice caz, ne așteptăm să lucrăm foarte bine împreună. Mulțumesc. Urmează doamna Galu. Mă bucur că toată lumea dă dovadă de optimism și sunt sigură că vom ajunge la un rezultat eh, bun. M-am uitat cu multă atenție peste uh, amendamentele colegului Bușoi pentru ca să nu se dea mai multe efecte și consecințe documentelor electronice față de cele pe hârtie, anumite modificări pot să nu fie automate, ci manuale și aceste lucruri vor fi luate în considerare. În ceea ce privește minimizarea fluxului de date personale. Vreau să dau asigurări colegului Enstrom că și noi ne gândim la asta și noi împărtășim această exigență. Domnule președinte, hmm. m-am uitat cu multă atenție peste amendamentele dumneavoastră legate de acea responsabilitate și colegul Schwab a depus amendamente în acest sens, de altfel. Dar observație de formă. În dreptul francez nu spunem că trebuie să dovedești că nu ai comis o neglijență, pentru că nu există conceptul de dovadă negativă în dreptul francez. Spunem că, din potrivă, a acționat uh, practic uh, expre, deci e vorba de o dovadă cu diligență. O dovadă, deci, cum că ar fi fost o intenție. Iată o observație pe care vreau să o fac. În ce privește calendarul, vreau să vă spun că comisia noastră va vota în iulie, pe când ITRE va vota în luna septembrie. Vom vedea însă mențin, mențin optimismul în ceea ce privește amendamentele de compromis. Mulțumesc! Da, le așteptăm cu nerăbdare în iulie și dumneavoastră, ca și membra Comisiei uh, ITRE, sunt sigură, sunt sigur că veți promova acest subiect și acolo la ITRE. Foarte bine! Mulțumim foarte mult și Comisiei pentru că ni s-a alăturat în această dupămasă. Acum, trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi și anume moțiunea pentru rezoluție în legătură cu strategia cibernetică europeană, un spațiu cibernetic deschis, sigur în Europa, face parte dintr-un pachet legat de securitatea sau siguranța internetului. Mâine la ora 3 va avea loc și o audiere. Ca parte a acestui pachet, Comisia a venit cu o rezoluție umbrelă, un document sau documente legislative Eh, destul de, să zicem, eh, extinse, care vizează multe, multe aspecte, inclusiv relațiile externe în legătură cu acest subiect. Noi ne-am dorit să venim cu o reacție la acest document sub forma unei rezoluții din partea Parlamentului European. Mi s-a părut important să facem asta. în paralel cu munca noastră legislativă sau cu evaluarea legislativă pe care noi o facem uh, textelor venite de la Comisie. Andrew Schwab a redactat această rezoluție. Doamna Varen va vorbi pentru el în această după masă. El este prins la o altă întâlnire Acum, deci, avem rezoluția, avem amendamentele aferente. Garces Ramon a fost uh, implicat din partea socialiștilor, domnul Manders uh, și domnul Maikakis de la ALDE, domnul Engstrom de la Verzi. Eu, împreună cu doamna McClarkin, reprezentăm ECR-ul. Doamna vă doriți să prezentați asta numele lui uh, Schwab. Ehm. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă prezint scuzele domnului Schwab, care nu a putut participa aici astăzi. Și uh, eu îl voi înlocui pentru a spune câte ceva despre această uh, rezoluție. Au fost 129 de amendamente depuse de colegi, dar și de la comisiile ITRE, LIBE și TRAN și INTA, și mai sunt așteptate amendamente și pe tema cyber defense. Andreas Schwab dorește să mulțumească colegilor pentru amendamente, mai ales celor de la celelalte comisii, pentru o bună cooperare, de asemenea, și pentru observațiile foarte interesante făcute. Este evident Evident că aproximativ 70% dintre amendamente se referă la uh, cibercriminalitate acestea ar trebui să fie ușor comprimate, vreau să o spun prietenește, pentru că altfel vom avea doar un dosar pe tema uh, infracționalității cibernetice și nici nu va mai fi vorba despre uh, securitatea cibernetică. E vorba și de alte aspecte, după cum se arată în comunicarea Comisiei. Uh, aspecte mult mai variate decât infracționalitatea cibernetică și trebuie să, găs să găsim un echilibru între toate aceste subiecte. În amendamente sunt propuneri foarte bune. Andreas este de acord cu majoritatea dintre ei. Se vorbește, de exemplu, despre rolul central al unui parteneriat uh, public-privat mm, în amendamentele domnului Calfin și a celelalte de la SND. Și domnul Lopez Aguilar uh, a depus un amendament foarte bun similar de la LIBE și probabil că vom mai avea amendamente similare și de la Comisia AFET. Sunt anumite subiecte în legătură cu care Andreas va uh, fi recunoscător dacă ați da explicații suplimentare, de exemplu, uh, pentru a facilita găsirea de amendamente de compromis. E vorba de un amendament al lui Garcis Ramon, amendamentul 14, și 41 și 99. La 99 se pune întrebarea dacă se dorește ca statele membre să ratifice Convenția de la Budapesta sau se dorește crearea unui nou instrument juridic. Andreas Schwab, în numele PPE, va ruga să vă referiți la faptul că ar fi bine să se ratifice Convenția de la Budapesta de către statele membre. Așa uh, ar fi totul mult mai clar și noi ne-am bucurat dacă ar fi așa. Apoi mai este și un amendament al colegului Engström, amendamentul 19. Acolo este vorba despre uh, eșecurile de sistem neintenționate. Andreea Schwab ar dori să afle mai multe explicații despre acest amendament. Sau uh, pregătit și niște propuneri de, amende de, compromis, de amendamente de compromis pe care domnul Schwab va dori să le depună ca raportor și s-ar bucura să primească reacțiile dumneavoastră cât mai rapid ca să poată să ajungă cât mai rapid la o încheiere. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Mr. Garces Ramon. Domnul Garces Ramon. Mulțumesc domnule președinte. Așa cum am spus și antevorbitoarea mea, este vorba de un proiect de rezoluție foarte important. Adică trebuie să fim foarte atenți față de conținutul și amendamentele depuse. Eu sunt deschis uh, față de orice discuție și orice sugestie și, în orice caz, uh, sunt gata să lucrez pentru a găsi împreună amendamente de compromis, însă nu trebuie să uităm un lucru, și anume că acest proiect de rezoluție este în mare măsură Uh, axat pe un subiect extrem de delicat. Am depus mai mult de 30 de amendamente. Eu însumi avem nevoie deci de un mediu uh, cibernetic uh, deschis și sigur, însă nu trebuie să sacrificăm libertatea de expresie, nici protecția datelor, nici probleme legate de viața privată. Și dacă nu găsim acest echilibru, atunci uh, nu va fi ușor. De aceea vreau să vă atrag atenția asupra acestor entități care acest, acestor uh, entități care nu există toate, toate în toate țările de asemenea, să punem accentul pe cercetările care au loc în acest domeniu. Tot la fel, trebuie să avem o situație clară, ceea ce se întâmplă în toate statele membre și să folosim cumva aceste date, aceste evaluări, în funcție de care să putem într-adevăr să venim cu o strategie cibernetică globală, dar neutră. De asemenea, trebuie să avem politici uh, de comunicare, o strategie a comunicării în acest domeniu pe plan european. Deoarece de multe ori cetățenii sunt vizați direct de aceste lucruri, deci e nevoie de pedagogie, de informare, de comunicare legătură cu această siguranță cibernetică. Poate chiar ar fi bine să avem uh, niște programe de formare specifică dedicate. Infractică și siguranța cibernetică. Toate aceste aspecte m-au făcut să mă gândesc la care ar fi până la urmă prerogativele Uniunii Europene în acest domeniu, în sensul că, având în vedere discuțiile care au loc actualmente între noi și partea americană, nu ar trebui să sacrificăm nicio clipă independența noastră și, în general, să ne protejăm datele și mă refer, bineînțeles, la protecția datelor pe destul de multe niveluri. Iată tot felul de idei pe care le-am inclus în amendamente. Sunt gata să discut și să dezbat în continuare pentru a găsi, bineînțeles, un compromis cât mai larg. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! Nu mai aveți altceva? Domnule Ciocamacachis, atunci domnul Ekstrom. 9. Um, Mulțumesc. Amendamentul 19 spune că cibersecuritatea trebuie să fie echilibrată pentru a pune accentul pe uh, defecțiunile neintenționate ale sistemului. Așa se întâmplă de cele mai multe ori, nu pentru că cineva are intenții criminale sau că cineva ne atacă, ci pentru că ceva s-a stricat și nu funcționează cum trebuie. Cred că ar trebui să încercăm să construim o mai mare rezistență, să evităm punctele unice de defecțiune și așa mai departe. Atât în ceea ce privește combaterea uh, infracțiunilor cibernetice, cât și în ceea ce privește securitatea cibernetică. Dar e foarte util pentru activitatea de zi cu zi, pentru utilizarea de zi cu zi a netului. Și cred că acestea două pot fi combinate și n-ar trebui să ne axăm prea mult pe uh, aspectele mai ezoterice, amenințările mai ezoterice, să zic, și să uităm de funcționarea în general. Asta am vrut să spun. Acestea fiind spuse, aș vrea să atrag atenția asupra amendamentului 120, care, așa cum am văzut în ultimele săptămâni, cred că deja au trecut câteva săptămâni, e o problemă aici. Am cerut comisiei să analizeze situația în, într-un scenariu în care interesele uh, SUA și UE ar putea să diver, diver, fie divergente controlul uh, în Statele Unite este mult mai ridicat, inclusiv în ceea ce privește cărțile de credit și asta ar putea să fie o problemă. În ceea ce privește scurgerile de informații cu privire la NSA și la faptul că această administrație colectează tone de date pe cetățenii europeni, asta efectiv a subliniat problema. Și mai concret, chiar astăzi am citit uh, ca parte a acestei operațiuni NSA practic spionează cetățenii europeni. Se pare că în aceste acțiuni au colaborat cu principalul uh, fabricant, să spunem, de PC-uri, ca să nu dăm numele efectiv. Compania respectivă a dat informații despre um, sistemele de operare direct către NSA pentru ca aceștia să le poată folosi pentru a spiona uh, asupra guvernelor străine, așa cum s-a raportat astăzi. Și, după părerea mea, Asta este un lucru pe care ar trebui să-l avem în vedere europenii. Sigur că îmi place America, dar ar trebui să ne fie prieteni, nu stăpâni. Și, în ordine, și pentru a ne putea asigura că vom rămâne prieteni pe veci, sper, e un lucru la care trebuie să ne gândim. Mulțumesc! Mulțumim. Poate că aș putea eu să intervin în numele doamnei Măclar, care este raportor din umbră din grupul meu pe această propunere. A urmărit subiectul cu uh, infracționalitatea cibernetică pentru că este membra subcomitetului CRIM uh, și care se ocupă de conștientizarea acestor uh, uh, infracțiuni, mai ales abuzurile asupra copiilor și alte chestiuni de genul acesta extrem de grave. Amendamentele sale pentru considerente se axează pe faptul că vorbim de o problemă cu adevărat globală care trebuie să fie abordată în cooperare. Și asta sublinează și Comisia, aș zice. Însă avem gru- glu- grupuri uh, criminale internaționale, globale și așa trebuie să fie abordate. Costul este absolut imens. Aveți uh, amendamentul 2, dacă nu mă înșel, care spune că E vorba din amendamentul său, conform Națiunilor Unite, care, secțiunea de droguri și infracțiuni, 295 miliarde de euro se pare că ar fi costul infracționalității cibernetice din prezent. E o cifră uluitoare, nu știu dacă înțelegeți exact cât de gravă e situația și de asemenea ca parte a problemei la amendamentul 87, colega mea spune că adesea este foarte dificil pentru consumatori să discearnă care este diferența între activități legale și ilegale, pentru că există multe înșelătorii care sunt um, îmbrăcate într-o um, aparență perfect legală. Și e foarte dificil. Un alt subiect care trebuie să fie abordat împreună cu toată această chestiune a colaborării internaționale. Și în încheiere am mai adăugat un amendament specific referitor la uh, Europol, centrul Europol pentru criminalitate cibernetică, pe care o consider o sursă extrem de importantă pentru rezolvarea infracționalității cibernetice în Europa și la nivel global. Astea sunt amendamentele colegei mele. Mai vrea cineva să intervină? Domnul Caras? Vreau să întreb dacă din partea comisiei, în primul rând, vrea să intervină cineva. Înainte să dau cuvântul doamnei Verheyen din nou, să dăm cuvântul comisiei. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Julie Huf și reprezint Digi Home, una dintre entitățile, cele trei entități implicate în elaborarea acestei strategii. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Urmărim cu mare atenție discuțiile pe acest subiect și amendamentele care au fost depuse și salutăm majoritatea acestora și faptul că, în general, există convergență între uh, în ceea ce cere Comisia dumneavoastră și ce a prezentat inițial Comisia Europeană. Prin urmare, salutăm perspectiva Comisiei de a merge mai departe și de a uh, dezvolta propunerea Comisiei Europene. Noi așa vedem lucrurile. Ca reprezentant al DG Home aș vrea să salut acele amendamente care se acțează pe criminalitatea cibernetică, fiindcă există o serie de amendamente care fac asta. Și faptul că subliniază nevoia de a ne asigura că ne echipăm cu instrumentele necesare și cu un cadru legislativ care să ne permită să facem față acestei mari provocări, așa cum ați spus și dumneavoastră. Putem de asemenea în DigiHome uh, fi de acord cu nevoia de a sprijini Centrul um, European pentru Infracționalitate Cibernetică, tocmai lansat, care deja a dus la niște rezultate foarte bune. E adevărat, iată că acum sunt capabili să se ocupe de cazuri foarte importante, Există o serie de rezultate impresionante pe care le-a obținut în eliminarea unor rețele de criminali, de, de infractori cibernetici, să spunem. Mulțumesc! Mulțumim pentru că sunteți astăzi alături de noi și pentru că ne-ați prezentat aceste idei. Doamna Vărheia, doriți să trageți concluziile în numele domnului Schwab? Conclusion. Nu doar o concluzie uh, ca reprezentanta domnului Schwab, ci voiam să vorbesc și nume propriu. Mă bucură, în primul rând, să vă spun că ați că mă bucur că ați, clarifica, că ați clarificat amendamentul uh, acesta referitor la erorile neintenționate din uh, domeniul internetului. Cred că e foarte bine, mai ales uh, dată fiind dezvoltarea așa numitului internet al lucrurilor. Este foarte important să ne dăm seama că mediul nostru cotidian mediul înconjurător este direct influențat de aparate, de computere și este foarte important să existe standarde adecvate ca să se obțină o funcționalitate a dialogului dintre calculatoare în rețea și uh, să, acestea să fie protejate de atacurile intenționate. Mă gândeam aici la rețelele inteligente, la contoarele inteligente, care vor contribui la ameliorarea eficienței energetice, la domeniul energiilor regenerabile. E foarte important ca între toate acestea să existe o comunicare fără cusur. Este foarte important pentru stabilitatea generală, nu doar a rețelelor, la modul, ci la modul global funcțional. De aceea vreau să susțin amendamentul propus de dumneavoastră. Nu trebuie să ne concentrăm doar asupra infracționalității și a erorilor active, ci trebuie să ne protejăm și de aceste lacune de siguranță nedorite, neintenționate. Ce spunea domnul Engström, de asemenea, mi se pare foarte bine, e foarte clar uh, exprimat ce a spus el, între prieteni nu-ți faci așa ceva, e clar. Avem, ne-am fi dorit uneori poate o altă relație cu partenerii noștri cei mai apropiați și m-aș bucura dacă s-ar găsi aici o soluție rațională care să lămurească și această chestiune a încrederii între parteneri, care trebuie consolidată. În numele lui Andreas Schwab vreau să vă mulțumesc pentru contribuții, ați adus informații de completare foarte importante și cred că veți lucra cât se poate de bine cu domnul Schwab în următoarele săptămâni pentru a găsi compromisuri. Și cu siguranță se va ajunge la o soluție bună. Mulțumesc mult! Uh, uh, Mulțumim foarte mult pentru că ai condus discuțiile pe acest subiect. Vom vota pe proiectul de rezoluție și amendamente pe 8 și 9 iulie și în plenară în septembrie. Asta e planul. Mulțumesc tuturor pentru contribuția cu așa de multe idei. Asta ne arată cât de relevant e subiectul și sper că veți fi cu toții aici mâine după masă la ora 3 când vom avea audierea pe subiectul respectiv. Deci sper să fiți aici în număr cât mai mare, pentru că e bine să avem și întrebări cât mai interesante. Aici încheiem ziua de astăzi. Mulțumesc tuturor. Am acoperit uh, foarte repede multe subiecte, așa că vă mulțumesc pentru intervențiile concise și utile. Mâine la 9 ne vedem pentru o discuție pe uh, raportul doamnei Corața Bild privind serviciile pe piața internă și apoi de la 9.45 până la 11:15 și vom avea o sesiune destul de lungă. Șeful uh, de unitate îmi spune că avem peste 1000 de amendamente de votat, așa că să vă aduceți cardurile și să fiți cu degetele încălzite ca să putem vota repede mâine. Pe mâine, deci, la ora 9. Mulțumim pentru prezența astăzi.